ett gemensamt utskottssammanträde. Det är... Bun venit la ședința comisiei noastre. Comisia Libe și Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalități uh, de Șanse în sesiune comună în această după-amiază. Avem pe ordinea de zi, la primul punct, adoptarea ordinii de zi. Nu s-a făcut nicio propunere alternativă, așadar cred că putem să adoptăm uh, acest proiect. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal a reuniunii comune de pe 3 mai. Există un document în dosarele dumneavoastră, nu văd niciun, nicio obiecție. Dacă până la sfârșitul ședinței nu aveți obiecții, atunci Uh, vor fi considerate adoptate procesele verbale. Acum, trecem la punctul 3, Ordinul European de Protecție. Este vorba de protejarea victimelor violențelor, uh, de asemenea de prevenirea violenței împotriva femeilor. Acest uh, e un subiect care face parte din acest ordin de protecție european. Decizia este menită să protejeze femeile și e vorba de un subiect care este de competența celor două comisii ale noastre, LIBE și uh, FEM. Așadar, cooperăm în, uh, într-un mod strâns pe această chestiune pe baza articolului 51. În consecință, președintele Comisiei Libe va fi alături de mine co-președintele acestei uh, ședințe și dorim amândoi să vă reamintim că aceste două comisii, LIBE și FEM, au cerut un aviz serviciului juridic al Parlamentului în ce privește baza juridică acestor propuneri. De asemenea, vă reamintesc că am avut o întâlnire pe 3 mai, după aceea pe 1 iunie și cei doi raportori au avut posibilitatea să-și prezinte punctele de vedere și documentele. Deputații, de asemenea, au avut posibilitatea să contribuie și să asculte opiniile și poziția președinției spaniole și ale Comisiei uh, Europene. Am ascultat uh, opinia Serviciului Juridic al Parlamentului în ce privește întrebările pe care le-am adresat. De asemenea, vă reamintesc că există un aviz scris al Serviciului Juridic, îl aveți în dosarele dumneavoastră, Consiliul a dezbătut uh, acest subiect pe 4 iunie, Ordinul European de Protecție. Există un termen de depunere a amendamentelor, a fost un termen de depunere a amendamentelor și anume 9 iunie, dar în cooperare cu raportor, raportorii am a, uh, prelungit această dată, acest termen. Așadar, obiectivul uh, reuniunii de astăzi este să discutăm Uh, în continuare cu raportorii, mai ales în lumina opiniilor, punctelor de vedere pe care le-am uh, primit din partea șefului serviciului juridic și, de asemenea, în contextul discuțiilor pe această temă care a avut loc în Consiliu. Așadar, dacă președintele Comisiei Libe nu are nimic în plus de adăugat, Aș dori să dau cuvântul celor doi raportori. Mai întâi, doamna Jimenez, de la Comisia FEM. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, eh, sí, muchas gracias, señora presidente, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Muchas gracias, señora presidente. Así como... Tocmai am auzit de la doamna Svensson, doamna președinte, uh, sarcina noastră de astăzi este să discutăm în continuare despre Ordinul European de Protecție, protecție a victimelor violenței. După cum știți, nu este un lucru ușor, un subiect uh, dificil, uh, nici de înțeles și nici de implementat. După cum știm, de asemenea, există abordări diferite și dezacorduri între Comisie și Consiliu și Sperăm că în urma discuțiilor de astăzi vom reuși să stabilim împreună cum să ne facem treaba cel mai bine. Însă ce trebuie să realizăm și este lucru pe care victimele îl merită și îl doresc, este să colaborăm cât mai bine, pentru că, doamnelor și domnilor, victimele violenței nu înțeleg problemele instituționale legate de puteri instituționale sau competențe. Asta nu e problema lor, ce scrie în diferite tratate ce vor ele este un spațiu de securitate și libertate, așa cum am anunțat în cadrul programului de la Stockholm. Așadar, ce trebuie să facem noi este să protejăm victimele mai bine și spun că noi toți, Parlamentul, Comisia, Consiliul și toți oamenii de uh, bună credință trebuie să colaboreze și să examinăm această chestiune a Ordinului European de Protecție a Victimelor Violenței și evident mâine vom putea continua să examinăm alte inițiative prezentate de, care urmează să fie prezentate de comisie sau care au fost prezentate deja de comisie. Deci vorbim despre un proces. Așadar, eu promit să, vă promit să continui să lucrez pe acest subiect și uh, pe marginea propunerilor înaintate de comisie, care vor fi înaintate de comisie în viitor. Asta dorim pentru că protejarea victimelor e mai importantă, e un proces care trece dincolo de instituțiile europene. Uh, este o chestiune globală, realmente. Așadar, ce trebuie să facem și astăzi și în viitor este să le dăm victimelor ceea ce doresc, și anume un spațiu real de libertate și securitate în Uniunea Europeană, pentru că acesta este un drept fundamental a tuturor cetățenilor care uh, evoluează, care trăiesc și se mișcă, circulă în teritoriul uh, european. Asta este, până la urmă, definiția spațiului european de libertate și securitate. Pentru că nu cred că în programul Stockholm am fost suficient de Și Am mai vorbit uh, și cu alte ocazii de problema victimelor și de anume tipuri de victime, dar nu de toate tipurile de victime ale violenței, așa cum am, ar fi trebuit să o facem și acum putem, avem această oportunitate, există multe categorii de victime care trebuie protejate în Europa. Eu vreau să fim cât mai ambițioși și grupul meu, sunt sigură, mă va susține în această ambiție nobilă de a proteja cât mai bine un număr cât mai mare de victime în Europa. Violența bazată pe gen este o problemă teribilă uh, în țara în care vine, în Spania și mai ales în regiunea de unde vine, în Andaluzia, este o problemă extraordinar de gravă, dar uh, cred că mulți oameni, uh, mulți alți oameni își consideră amenințat siguranța și libertatea de terorism, de crima organizată, de mafie și mai departe. Există tot felul de directive în acest domeniu, dar uh, o directivă, doar o directivă, doar o, o lege nu va rezolva problema. Ce trebuie poate să facem este să schimbăm abordarea pe care o avem și să ajutăm victimele atunci când ele au nevoie de ajutor, fără să excludem pe nimeni. Nu spun că ar trebui să, în niciun caz că ar trebui să purtăm ochelari de cal, ci din potrivă să avem o perspectivă de 360 de grade astfel încât să acoperim și să toate categoriile să ajutăm pe toată lumea. Sunt uh, foarte interesată să aflu opiniile și pozițiile Consiliului Comisiei și ale colegilor și sunt sigură că în acest raport trebuie să obținem un, o bază consensuală cât mai largă. Și nu putem să fim. Uh, uh, nu putem să întârziem pentru că timpul ne presează. Avem nevoie de un instrument eficient pentru protecția victimelor pe care realmente să-l folosim, nu doar să-l uh, lăsăm undeva într-un sertar. Uh, și cred că premiul cel mare ar fi un instrument care să reușească să ajute victimele. Mulțumesc, doamna Jimenez. Acum dau cuvântul doamnei Romero ca să ne prezinte punctul său de vedere. Vă rog, doamna Romero. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. În ziua în care Consiliul de Afaceri Interne s-a reunit pe 4 iunie și a decis cu privire la uh, acest ordin de protecție, uh, o jurnalistă a fost ucisă, Ana Paraschevova. O persoană s-a predat la poliția din Luxemburg și a spus că a ucis-o și a spus că era soția sa. Această știre însă nu a fost uh, conștientizată de foarte multă lume. Însă noi cei care uh, ne ocupăm de această temă, ne dăm seama că este ceva important. Poliția din Luxemburg a cooperat, evident, cu poliția din, Brux din Bruxelles pentru a elucida acest caz. Însă, nu există o, un tip de cooperare între poliția dintre Bruxelles și Luxemburg, de exemplu, pentru a preveni acest tip de infracțiuni avea uh, oare această jurnalistă un ordin de protecție în Bulgaria? Um, fusese la poliție la Bruxelles, încercase să găsească, să primească ajutor altundeva. Nu știm nimic despre acest eveniment, cum nu știm despre foarte multe evenimente care au avut loc. Problema violenței domestice este că ea este invizibilă. În ceea ce privește Spania, pot să vă spun că oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de acest tip de violență. Cum există um, un caz Uh, poate dacă o persoană este agresată sau chiar ucisă, vecinii se sesizează, autoritățile se sesizează. Din păcate, însă trebuie să constatăm că la Bruxelles această uh, crimă nici măcar nu a fost adusă în fața publicului și este ceva tragic. Nu avem date statistice în Europa. Atunci când ni se spune că acest ordin de protecție nu este necesar, ei bine, nu este așa. Dar nici nu vom afla cât este de fapt uh, de important dacă nu vom afla datele statistice, să știm câte crime au avut loc în obscuritate absolută, fără ca autoritățile să știe. Este vorba, practic, de prevenire. Aș dori să-i mulțumesc, doamne raportor, uh, din partea Uh, Comisiei FAM pentru că am încercat să ajungem la uh, poziții comune. Toți cei care au, de, tuturor celor care au depus amendamentele, mulțumesc și lor, a trebuit să um, amânăm și termenul pentru amendamente, tocmai pentru a se ajunge la cel mai înalt grad de consens posibil. Din partea Comisiei Libe, trebuie să vă spun că avem nevoie de sprijin cât mai mare pentru acest uh, document. Trebuie să vă spun însă că argumentele uh, prezentate până acum sunt uh, argumente false împotriva acestui ordin. Când se spune că acest ordin nu este necesar, trebuie să existe o bază niște date. Dar avem două servicii juridice, al Consiliului și al Parlamentului și ambele servicii au elaborat um, câte un aviz și au spus că temeiul juridic este unul corect. Dacă ni se spune că nu va funcționa, că nu va fi eficient, Asta depinde de modul în care este aplicată uh, această legislație și de voința politică a statelor membre de a pune în practică acest ordin. Apoi, când vorbim despre victimizare secundară, nu este corect. S-ar spune că victima trebuie să se mute și să o ia de la capăt. Dar dacă există o procedură rapidă, cum este prevăzută în acest document, atunci, practic, am spune că dacă avem un astfel de instrument, el trebuie să fie cel mai uh, bun posibil pentru a ajuta aceste victime. nu înseamnă că toate statele membre trebuie să aibă aceeași legislație. Nu discutăm despre armonizare juridică, vorbim despre o procedură rapidă conform căreia există un loc în fiecare stat în care victima poate să se ducă. Nu contează că este vorba de o instituție civilă sau o instanță. Este o măsură de precauție. și trebuie să fie uh, o procedură independentă de instanța la care se adresează victima și trebuie să fie o procedură rapidă. Bineînțeles că nu definim violența împotriva femeilor în spațiul european. Uh, trebuie să mai definim și uh, termenul traficului de ființe umane. acesta este definit dar violența împotriva femeilor încă nu este uh, definită. În Austria și în Spania a fost, uh, s-a dat o astfel de definiție care include hărțuirea sexuală, uh, stalkingul și multe, alt, altfel, multe alte astfel de infracțiuni. Dar cred că ar trebui să avem și noi o definiție și aș dori să mă adresez comisiei în acest sens pentru a ști dacă se poate face elabora respectiv o directivă împotriva violenței uh, împotriva femeilor și nu numai a femeilor, ci a tuturor celor care suferă de pe urma acestui tip de violență. Apoi, aș mai dori să întreb Comisia dacă s-a planificat o evaluare a impactului. Uh, ce fel de consecințe vor fi evaluate, consecințele economice sau care alte consecințe. Apoi, această evaluare a impactului trebuie să fie făcută înainte, înaintea directivei sau trebuie să se desfășoare în mod paralel cu lucrările Parlamentului. oare ar putea această evaluare să ne ajute să îmbunătățim directiva pe parcursul uh, lucrărilor noastre? Și, în al treilea rând, când vom avea propunerea pentru o directivă? Chiar dacă nu ar exista această directivă, Uh, chiar dacă nu este definită violența împotriva femeilor, infracțiunile există în continuare. Și de aceea nu avem numai obligația de a, de a elabora o directivă pentru, precaut, pentru uh, prevenirea acestei violențe. Avem obligația de a lupta pentru ca astfel de uh, crime să nu mai aibă loc ca, astfel încât cazul jurnalistei bulgare să nu se mai repete, pentru că dacă am fi acționat rapid, poate acest caz ar fi fost uh, evitat. Suntem dispuși să, adop- să um, ascultăm și un aviz juridic care ne-ar ajuta să completăm propunerea Consiliului um, cu noi aspecte. Astfel am putea să introducem și amendamentele. Aș dori un răspuns din partea Comisiei, astfel încât să putem continua în mod rapid. Mulțumesc! Varmt tack fru Romero och vi fick lyssna till ett Vă mulțumim, doamnă Romero. Am ascultat un exemplu de violență pe care îl întâlnim, din păcate, mult prea des. Și este ceea ce vrem să prevenim prin acest ordin de protecție. Vrem să facem tot ce putem pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple niciodată. Cu aceasta aș dori să deschid dezbaterea. Puteți să interveniți. Eh, först vill jag ge ordet eh, fru Morin. Varsågod. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că textul și subiectul care ni se prezintă astăzi ne face pe toți să ne gândim la propriile angajamente și la propriile responsabilități. Cred că trebuie să ne simțim cu toții atinși de acest subiect, un subiect major în societatea noastră și cu toate acestea foarte dificil. Și cred că primul beneficiu, primul avantaj al acestei activități este că lucrăm cu acest subiect pentru o conștientizare colectivă a unei probleme care este dificil de adus în față, fiindcă adesea ea este necunoscută sau uh, ascunsă în tăcere, necunoscută pentru că lipsesc statistici. Și adesea trebuie să subliniem că este o problemă care apare în toate uh, mediile sociale nu există un mediu care să nu fie atins de această problemă a violenței. Nu este vorba doar de mediile defavorizate, care sunt cele mai atinse de violența împotriva femeii. Nu este vorba de, doar de mediile mai în vârstă, mai tinere, urbane sau rurale, ci e o problemă care atinge întreaga societate. Și în fața acestei probleme avem obligația de a obține rezultate rapide. Prin urmare, vreau să reamintesc tuturor colegilor, mai ales doamnei Jimenez de la Comisia FEM și doamnei Romero, că ne confruntăm cu o adevărată obligație de a avea rezultate. Lucrăm pentru victime din toate mediile, cum spuneam. Al doilea punct pe care doresc să insist este că o mare parte din aceste victime sunt tinere. Și este adevărat că putem pune deoparte probleme grave care se refer, putem aduce în evidență probleme grave care se referă la asasinarea unor personalități cunoscute, dar trebuie să ținem minte totodată că am întâlnit în viață unii sau alții victime care nu împliniseră încă nici 10 ani și acest lucru ne obligă să fim mult mai activi și mult mai eficienți. Al treilea punct, cu privire la care doresc să insist, este că dificultatea activității noastre nu se referă doar la a aduce la un consens cele 27 de state membre, ci și la nevoia de a aduce această problemă în lumina reflectoarelor, pentru că adesea victimele sunt într-o poziție de mm, singurătate și trebuie să facem în așa fel încât să cunoaștem mai bine, la nivel global, desigur, ansamblul problemelor și astfel încât victimele să poată vorbi pentru a le putea apăra și proteja mai bine. În sfârșit, ultimul lucru pe care vreau să vi-l aduc în atenție este că ar trebui să fim mult mai eficienți și eu fac apel la coordonarea unei acțiuni europene între cele 27 de state membre. Dacă nu vom reuși rapid să ne coordonăm la acest nivel, pentru că la urma urmei greutatea uh, pe care, greutățile pe care trebuie să le întâmpine o victimă într-o țară să nu fie dublate în altă țară în care să trebuiască să reia procedura, atunci noi suntem cei vinovați. Și avem aici o problemă fundamentală eh, privind egalitatea și protecția cetățenilor în construcția noastră europeană, problemă care ne obligă la eficiență în toate mediile și pentru toate vârstele sigur, pentru femei în primul rând, dar și pentru toată protecția cetățenilor de orice categorie. Și dacă protecția uh, femeilor este susținută și de Comisia uh, Libe pentru a uh, merge mai repede, atunci nu putem decât să ne bucurăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Moran. Doamna Bilbao, vă rog. Sí, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportoarelor pentru eforturile depuse pentru progresul în această chestiune. Cred că toată lumea din această sală este uh, de acord. Ceea ce dorim este să protejăm persoanele care sunt supuse violenței și mai ales victimele violenței domestice. Și eu includ uh, aici și copii, fete sau băieți, pe care adesea îi uităm. Ținând cont de faptul, de ultimul caz prezentat, asasinatul acestei femei, trebuie să ne gândim că poate acolo este vorba și de copii. Ne găsim în secolul 21 și genul de cuplu de care vorbim în general astăzi a evoluat. Însă eu aș vrea să vorbesc mai degrabă acum de persoanele care locuiesc împreună, pentru că victimele în mare parte sunt femei, chiar și în aceste cazuri. Eu am depus 18 amendamente al căror obiectiv a fost evitarea dublei victimizări a femeilor în uh, cadrul Uniunii Europene, adică trebuie să ameliorăm procedurile de coordonare între state, să nu obligăm femeile să se confrunte cu uh, alte probleme când se deplasează într-un alt stat european. Trebuie să îmbunătățim uh, coordonarea sistemelor informatice, să avem în vedere proceduri pentru găsirea unei soluții europene la această problemă și, în general, fără a intra în detalii, aș spune că acesta a fost obiectivul celor două 18 amendamente depuse de mine. Însă, eu aș dori să știu care este termenul pentru depunerea amendamentelor. Apoi, cu ocazia unei reuniuni organizate în trecut, am solicitat să se depună un efort suplimentar pentru a realiza o analiză europeană ca să știm care este situația în care ne-am găsi dacă în aceste 27 de state membre am adoptat o inițiativă ca aceasta propusă. Deci există o recunoaștere a sistemului european de protecție, dar trebuie să vedem ce proceduri trebuie modificate, în ce state membre, pentru că sistemul propus poate fi incompatibil cu sistemele naționale. Avem un rezultat, avem un răspuns la această întrebare? Apoi m-aș adresa Comisiei, începând cu o observație. Cred că această inițiativă nu dă o imagine bună instituțiilor europene, fiindcă un lucru care ar trebui să protejeze persoanele devine, în acest caz, un conflict de competențe între grupuri parlamentare, între Consiliu și Comisie. Și cred că suntem de acord spunând că nu, sunt, nu putem continua să uh, prezentăm această imagine. Aș dori de asemenea să întreb Comisia până unde, după părerea ei, putem include ceea ce am adoptat în cadrul Parlamentului în inițiativa Comisiei pentru 2011. Există un mijloc de a uh, partaja informațiile cu Comisia? Poate Comisia face un mic efort în acest sens? Atunci când am vorbit despre problemele juridice, sincer, nu sunt aproape de, deloc de acord cu teoriile care uh, vor să se protejeze prin uh, pretexte juridice. Dacă noi, cei care adoptăm legile, dacă noi, cei care mod- le modificăm pen- în continuu pentru a le adapta la realitate, ne confruntăm cu o problemă legală, aceasta nu, nu poate fi o adevărată problemă, pentru că noi avem puterea de a modifica, de a adapta lucrurile. Și, în sfârșit, vreau să solicit ca în această reuniune sau în cadrul următoarei reuniuni să ne definim obiectivul final pentru că ar fi inutil să continuăm să organizăm reuniuni în paralel, întrebând Consiliul, uh, cerând Consiliului sau Comisiei sau Parlamentului să facă un lucru sau altul, că putem face asta până în 2011. Și poate atunci Comisia va lansa o nouă propunere. Dacă descoperim că tot ce am făcut în 2010 nu servește la nimic, înseamnă că am pierdut timpul. Prin urmare, solicit ca atât Consiliul cât și Comisia să ne spună în ce situație ne găsim în acest moment. Dacă lucrăm pentru un lucru viabil până la urmă. Să ne spună acest lucru clar ca să nu pierdem timp, dar dacă consideră că lucrăm pentru a adopta în mod uh, consensual un text pentru protecția victimelor, atunci să continuăm să facem acest lucru pe baza unei proceduri clare, cu termene clare și dând o imagine mai serioasă a instituțiilor europene arătând că nu sunt, noi nu pierdem timpul în atunci când conjunctura politică sau economică nu ne susține. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Bauer. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am sosit puțin în întârziere, poate s-a răspuns deja la întrebarea pe care o am eu, însă aș vrea să știu clar care e situația? Înțeleg că avem uh, în mâini uh, avizul Serviciului Juridic al Parlamentului și mă interesează un răspuns la următoarea întrebare. Ce cred raportoarele? Ar trebui să urmăm acest aviz juridic și va fi el luat ca referire? Artic... Sau nu? Altă întrebare. Dacă luăm ca bază juridică 82 bară 1, cum vom uh, implementa această decizie de protecție, decizie de protecție europeană? pentru că tot ceea ce se vorbește la punctul 82 bis va fi reluat de raportori. Trebuie să avem grijă să nu există o contradicție internă în documentul nostru. Și cred că ar fi bine să ascultăm ce are Comisia de zis înainte de a continua dezbaterile, mai ales că s-a pus o serie de întrebări, întrebări la care ar trebui să avem mai întâi un răspuns din partea Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Bauer. Doamna Costa, vă rog, aveți cuvântul. Am urmărit cu multă atenție declarațiile celor doi raportori și aș vrea să-i spun doamnei Jimenez că noi toți suntem foarte ambițioși față de acest text. Vrem cu toții ca el să garanteze maxim de protecție victimelor tuturor formelor de persecuție și de violență, uh, care, violență care poate merge până la moartea victimei. Dar trebuie să știm uh, în legătură cu ce trebuie să ne manifestăm această ambiție și este de dorit să luăm în calcul o directivă care acoperă cât mai mult uh, subiectul, începește protecția victimelor, dar avem deja, de exemplu, un document foarte important privind uh, traficul de ființe umane. Acest, test, uh, acest text a rezultat în urma inițiativei a două state membre. Deci există în statele membre, se, se simte această urgență în legătură cu, cu astfel de inițiative, inițiative la care este asociat și Parlamentul European. Deci trebuie clarificat care sunt victimele pe care vrem să le protejăm cu prioritate. Pentru că nu este vorba de o masă nediferențiată de victime, este vorba de victime care deja au făcut obiectul protecției în țările lor. Deci am lansat un proces important sigur, și ținând cont și de decizia de la Stockholm, care lărgește cumva domeniul de acțiune, uh, pentru a proteja uh, victimele traficului de persoane. Deci este vorba despre uh, victime care au fost deja obiectul unei acțiuni de protecție, unui sistem de protecție. Bineînțeles, cred că este necesar să extindem acest lucru la toate categoriile de victime, dar nu este vorba doar să uh, facem declarații formale aici și de intenții. Cred că mult mai important este uh, să știm care este baza juridică pe care vom uh, fonda această inițiativă, inițiativă care reprezintă o mare inovație și care e foarte importantă, în special pentru femeile europene, dar pentru publicul european în general. Așadar, am cerut un aviz juridic și am precizat că nu este vorba doar de recunoașterea reciprocă între statele membre și de, de cooperarea între statele membre, ci e vorba de o bază juridică mult mai ambițioasă, cum a spus doamna Jimenez, care se întemeiază pe articolul 3, care obligă Uniunea Europeană să protejeze pe teritoriul său persoanele care au beneficiat uh, deja de o protecție specială în țările lor. Deci pentru mine este foarte clar și nu e nicio sursă de confuzie. baza articolului 3, așa cum uh, spune foarte clar articolul 3 din avizul uh, serviciului juridic, uh, spune că din cauza schimbării, aceste schimbări calitative în articolul 3, nu mai este important uh, să știm dacă uh, țara dacă, uh, dacă e vorba de o chestiune juridică, administrativă sau penală în țara, într-o anumită țară membră, ci că totul este transferat la nivel european. Cred că e un mesaj foarte important pe care îl transmitem victimelor actuale sau potențiale și anume că intenționăm să le protejăm pe ansamblul teritoriului uh, european. În ce privește uh, impactul, valoarea de impact, cred că ar fi interesant pentru noi să ascultăm opinia Comisiei, dar cred că știm cu toții care este situația în fiecare dintre țările noastre. În unele țări, cum este printre care se află și țara din care provin eu, s-au creat condiții de protecție și uneori s-a ajuns până la crime în situații în care uh, plângerile unor femei, victime ale violenței, nu au fost luate în considerare și până la urmă acele femei au ajuns chiar să fie uh, ucise. Așadar, cred că trebuie să dăm prioritate redactării acestui text. Este util cu siguranță să obținem cât mai multă precizie, de altfel cei doi raportori Chiar asta au și încercat să facă și au dat dovadă de multă dorință de cooperare. Lucrurile au funcționat foarte bine până acum și cred și sper că și amendamentele noastre vor permite o îmbunătățire uh, suplimentară a textului pentru a proteja, așa cum a spus doamna Jimenez și doamna Ribero, pentru a proteja aceste persoane și uh, sper că nu vom avea pe conștiință faptul că vom fi uh, întârziat adoptarea acestui text uh, extrem de important, uh, deși mm, am făcut până acum atâta pentru a opta împotriva criminalității. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Grisbeck, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau și eu să mulțumesc raportorilor și tuturor colegilor care s-au implicat deja de câteva săptămâni în acest dosar complex voi fi foarte succintă. Uh, sunt de acord uh, cu ce au spus doamna Costa și doamna Bilbao. Cred că batem la uși deschise încercând să ne convingem reciproc de uh, caracterul bine fundamentat și de necesitatea creierii Ordinului de Protecție European, pentru că, ce obțin asta se aude în dezbateri și în toate reuniunile care au precedat-o pe aceasta, toți avem voința de a proteja victimele, fie că e vorba de femei, ele sunt mai ales femei, dar eu aș vrea să adaug că nu e vorba doar de femei și că poate prin intermediul acestui raport vom putea să stabilim o, un uh, ordin juridic, o situație juridică europeană. Suntem cu toții convinși de neurgența urgența și de necesitatea de a, avansa acest, de a face să avanseze acest dosar, cred că acest subiect depășește uh, pozițiile politice diferite și cred că este important ca Uniunea să îl ducă la bun sfârșit rapid. În fine, aș vrea să adaug că s-a deschis o nouă eră în Uniunea Europeană, odată cu punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona și uh, cu uh, caracterul constrângător al cartei, există sentimentul că nu s-au luat toate măsurile sau că nu toată lumea uh, a conștientizat această schimbare, dar carta uh, ne aduce apă la moare, ca să spun așa, în ce privește această idee uh, și această nevoie de a proteja victimele care se află în spațiul european. Să profităm așadar de această situație și de dubla originalitate a dezbaterii pe care o avem astăzi. Pe de o parte, faptul că lucrăm în uh, ședință comună FEM-LIBE, comisiile FEM și LIBE și cred că a doua originalitate juridică pe care doamna Costa tocmai uh, a reamintit-o este aceea că împrumutăm o cale juridică care a fost prezentată cu multă îndrăzneală de către serviciile juridice ale Parlamentului și încercăm să-i dăm un domeniu de aplicare uh, propriu sistemului nostru. Cu alte cuvinte, să propunem această prelungire uh, a uh, activității de protecție concretă a victimei și cred că asta ne va putea permite să marcăm originalitatea deciziilor Parlamentului European după uh, adoptarea Tratatului de la Lisabona și după ce Carta Drepturilor Omului a devenit uh, obligatorie. Uh, la fel ca doamna Bilbao, cred că este o urgență, că este urgent să definim un calendar, să încetăm să mai despicăm firul în patru în ce privește avizul, diferitele avizuri ale, avize ale serviciului juridic, Uh, să ne asumăm cu toții responsabilitate pentru că împărtășim această idee cu toții, ideea nevoii protecției victimelor violenței și din în ce mă privește pe mine, eu am o imagine destul de clară în ce privește uh, baza juridică, întemeierea juridică, în urma opiniilor exprimate de juriști. Procedura e originală, dar este clară. Sigur, Uh, din punct de vedere juridic, implementarea este complexă și uh, cred că, în principal, uh, cu ajutorul amendamentelor, vom reuși să rafinăm acest document și să-l facem, acest mecanism și să-l facem aplicabil, pentru că trebuie să avem maximum de claritate care să permită executarea, implementarea lui în fiecare stat, conform legislației fiecărui stat, și în fiecare stat măsurile juridice potrivite să fie folosite pentru a asigura protecția eficace a victimei sau a victimei potențiale, pentru că se vorbea de situația acestei jurnaliste bulgare, pentru a, pentru a putea răspunde la nevoile și așteptările uh, oamenilor din Europa, așa cum a spus și doamna Jimenez în introducerea, așa, în introducerea asta, deci nevoia de a proteja aceste victime, cele care sunt deja victime sau victimele potențiale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, așadar raportorilor și colegilor care au intervenit, spune doamna președinte. Acum aș vrea să dau cuvântul reprezentantului președinției spaniole eh, ca să-și exprime punctul de vedere, domnul eh, Colinos Coui, eh, președinția spaniolă. Aveți cuvântul. muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În trecut, cred că am avut ocazia să spun că orice noutate uh, duce la apariția unor obstacole. Este o lege psihologică, dacă vreți. În general, oamenii reacționează negativ la schimbare, pentru că schimbarea presupune plonjarea în necunoscut și asta, evident, poate duce la reacții de rezistență și, sau de inerție față de schimbare. Și asta uneori face dificil uh, progresul uh, lucrurilor și cred că de aceea avem aceste obstacole. Propunerile pe care le avem au ridicat această problemă din punct de vedere legislativ. Este pentru prima dată când uh, se întreprinde o astfel de acțiune la nivel legisla- legislativ la nivel european. Ceea ce uh, dă naștere la anumite reacții de rezistență sau de inerție. Și este adevărat că avem date parțiale în Uniunea Europeană sunt, există date în uh, statele membre, Marea Britanie, în Spania, date statistice, în țări care uh, au, au făcut uh, acest tip, au colectat acest tip de date, pe când în alte țări nu există. și în funcție de modul de colectare a datelor statistice se poate uh, face sau nu diferențierea între ce poate fi, de exemplu, o crimă violentă generală și o crimă împotriva femeilor. În ce privește baza juridică, aceasta nu poate fi folosită drept scuză Problema bazei juridice este deja rezolvată prin două rapoarte scrise, unul de la uh, Consiliu, celălalt din partea serviciilor juridice. Deci problema nu este baza juridică. Dacă oricare dintre aceste două rapoarte uh, ar fi mers împotriva acestei tendințe, vă asigur că președin- președinția spaniolă ar fi abandonat uh, proiectul. Așadar, avem două rapoarte, două avize eh, juridice din partea serviciilor juridice ale noastre și ale noastre, care sunt favorabile și încă oamenii mai vorbesc de, de baza, de temeiul juridic. Câte, de câte rapoarte juridice mai aveți nevoie? Uh, veți aștepta să apară în cele din urmă poate un aviz negativ și atunci veți reacționa? și veți spune că nu este suficient pentru a se realiza uh, progrese. Deci eu cred că este o problemă de voință politică. Există sau nu voința politică de a rezolva, de a aborda și de a rezolva această problemă? Există sau nu voința politică de a spune că ordinul de protecție, care acum este limitat teritorial la nivelul statului membru, ar trebui să fie valid uh, Uh, și valabil la nivelul întregii Uniuni Europene. Asta e întrebarea, da sau nu? Deci nu este o problemă de temei juridic, ci o problemă de voință politică și care este cel mai uh, potrivit uh, corp politic, dacă nu Parlamentul European, să exprime această voință politică. toate chestiunile care au fost uh, ridicate legate de eficiență, de nevoia de a nu izola oamenii în, uh, în astfel de situații, sunt uh, uh, puncte foarte valabile. Și am spus uh, din partea președinției că ne așteptăm din partea Parlamentului să îmbunătățească textul. Asta și sperăm să se întâmple, ca textul Parlamentului să fie mai eficient și mai clar. Pentru a evita dubla victimizare. Apoi, s-a adresat o întrebare foarte concretă președinției în exercițiu. Uh, despre ce țară este vorba? Ce vorba despre toate țările? Mai puțin țările care au înțeles să exercite clauza de opt out în ce privește spațiul uh, european de libertate, securitate și justiție, Așadar, e vorba de toate țările, pentru că ar fi absurd, și repet acest cuvânt, absurd, să spunem că acest proiect de lege, de regulament, n-ar viza decât țările în care protecția ține de măsuri penale și că ar fi valabil, de exemplu, între Italia și Franța, dar nu între Italia și Austria. Și se mai spune că amestecăm aspectele civile cu aspectele penale. Nu. Pur și simplu este vorba de măsuri, așa cum spunea serviciul juridic, vorbim de autoritatea care aplică măsurile. Măsura este aceea, este o măsură de protecție menită să evite un delict. Deci măsura este aceea. Ce variază este autoritatea de aplicare, autoritatea judiciară, penală, administrativă. Așadar, insistent, uh, insist uh, chestiunea este foarte clar exprimată și explicată în uh, avizul uh, Serviciului Juridic al Parlamentului European și acest uh, amestec între cele două sisteme va trebui abordat mai devreme sau mai târziu. Suntem în Parlament, haideți să vorbim despre asta. De ce să așteptăm? Este și o problemă de viabilitate Uh, cred că viabilitatea juridică este un lucru pe care l-am realizat deja în mod foarte clar. Sigur, întotdeauna mai pot exista dubii. Oricine are dreptul să se îndoiască. Din partea mea, eu, rezi- eu insist pe faptul că aceste două avize ale serviciilor juridice uh, dau unde verde proiectului și atunci orice rezervare față de acest proiect uh, nu își mai are uh, rostul. Insist, dacă măcar unul dintre aceste două avize ar fi fost negative, uh, președinția spaniolă ar fi retras uh, această inițiativă. Dar nu s-a întâmplat așa, deci nu vom retrage inițiativa. În ce privește propunerea care trebuie să vină la Comisie pe 2011, uh, va trebui și ea discutată. Să nu uităm că va fi o propunere care avea un domeniu și mai larg, nu se va referi numai la protecție. Deci uh, uh, va avea nevoie de mult timp ca să fie dezbătută. Nu va fi o propunere care va trece ca vântul și ca gândul. Vor fi multe subiecte de discutat, uh, cum ar fi extinderea protecției victimelor dincolo de frontierele naționale și de consecințele de, de influența autorităților judiciare care iau decizia în ce privește regimul de opt-out britanic pentru articolul 3 uh, din uh, Tratatul uh, Uniunii, Uniunea Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii, mă scuzați, are o perioadă rezonabilă de 3 luni. Este exact același termen pe care îl avea Marea Britanie ca să aleagă optinul. Deci, prin analogie, să aleagă cu alte cuvinte, să participe. Cu alte cuvinte, articolul 3 uh, prevede de asemenea o perioadă de 3 luni. Articolul 3 din protocolul 21. Să sperăm că Marea Britanie uh, a uitat că poate să facă opt-out la această măsură, dar oricum ei la un moment dat vor trebui să ne spună dacă vor să continue să participe la acest efort sau nu. Pentru că, de fapt, e vorba de un termen de mai lung de trei luni, pentru că Consiliul uh, General va avea loc în 4 iunie și după aceea o să așteptăm uh, Consiliul organizat de viitoarea președinție belgeană în toamnă. Probabil această chestiune va fi examinată în cadrul Consiliului din octombrie. Și în fine, uh, pentru că am 5 minute la dispoziție și nu vreau să depășesc prea mult, vreau să vă spun foarte sincer că am o încredere oarbă aproape în voința politică a acestui Parlament, care deja s-a, explicat, s-a exprimat de altfel, și am încredere în capacitatea politică a președinției belgiene care urmează să continue să lucreze asupra acestei măsuri. În uh, calitate de reprezentant al președinției în exercițiu, vă pot spune că Spania va continua să susțină această inițiativă. Vă mulțumesc. Doamna președinte, trebuie să Mulțumim reprezentantului Consiliului. Vrem să mulțumim așadar președinției spaniole. Și acum dau cuvântul domnului Faul de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Thank you, co-chairs. Uh, good afternoon. Vă mulțumesc. Este, în mod evident, un subiect foarte serios și nu cred că cineva din această încăpere pune sub semnul întrebării importanța unui sistem durabil, funcțional, uh, pentru a proteja victimele acestor infracțiuni, bineînțeles, ținând cont și de faptul că este vorba de cele mai multe ori de tineri vulnerabili. Cum putem să obținem un astfel de sistem? E bine, voința politică este foarte bună, dar este guvernată de statul de drept într-o democrație. De aceea, trebuie să operăm uh, în cadrul tratatelor. Nu putem să legiferăm numai pentru că considerăm că ceva este corect. Și când spun noi, mă refer la toate instituțiile europene. Tratatul a făcut o distinție foarte clară între dreptul penal și dreptul civil. Așa este situația. Există foarte multe dezbateri în multe dintre statele membre în timpul uh, ratificării tratatului de la Lisabona. Și Cunoașteți ca urmare a acestor dezbateri faptul că domeniul de aplicare al, um, sau respectiv uh, posibilitatea de a acționa a Uniunii Europene în domeniul dreptului penal uh, este foarte strictă și trebuie să respectăm aceste reguli și să le acceptăm. De aceea, propunerea unor state membre conform uh, prevederilor ce se referă la dreptul penal, uh, trebuie să se refere numai la proceduri penale. Nu poate să uh, includă și proceduri civile. Cu tot respectul, Comisia nu este de acord cu avizul dat de către serviciul dumneavoastră juridic. Regretăm acest lucru, dar nu ne, ni se pare întemeiat. Este o abordare juridică diferită față de cea a Consiliului, care pare să creadă că articolul 82, fără adăucirea această nou, aceasta nouă a articolului 3, este suficientă. Niciuna dintre aceste două variante nu este corectă. Și dacă am legiferat pe această uh, bază, pe acest temei juridic, uh, ar fi o legislație care ar fi um, făcută nulă în prima dispută în instanță. Nu așa se oferă protecție victimelor printr-un sistem pe termen scurt, uh, nefuncțional, care uh, dispare în scurt timp. Noi, la comisie, suntem de părere că există o cale simplă. Și anume, instituțiile trebuie să găsească un consens, și un progres durabil și anume să se legifereze, dacă aceasta este dorința Parlamentului și a Consiliului, pe baza procedurilor sau pentru procedurile penale și să se completeze protecția odată ce pregătirile necesare au fost făcute aproximativ în 2011, considerăm noi. Deci a se completa protecția din domeniul penal printr-un set de reguli bazate pe un alt temei juridic care să implice toate instituțiile europene și statele membre, așadar reguli uh, complementare care să se aspecte de uh, aspectele civile. Îmi dau seama că uh, Uh, victimele uh, sunt foarte puțin interesate de aceste aspecte juridice, însă noi trebuie să luăm în considerare aceste reguli. Noi nu putem să facem orice fel de reguli și de legi în Uniunea Europeană, ci uh, operăm în cadrul unor tratate care au fost îndelung dezbătute și care au intrat în vigoare după foarte mari eforturi. Așadar, aceasta este viziunea Comisiei. Uh, putem aborda acum aspectele uh, penale și sistemul poate fi completat la anul cu legislația necesară pentru a uh, proteja alte tipuri de drepturi, astfel încât totul să poată fi acoperit, dar nu se poate face totul pe o, același temei juridic cu un, cu un domeniu de aplicare atât de extins. E păcat, dar nu noi am scris tratatele, așa sunt ele, și trebuie să le aplicăm cu serio- seriozitate și rigurozitate, pentru că, dacă nu, o instanță, poate chiar Curtea Europeană de Justiție, va considera că acest tip de legislație este neconstituțional. Și nu este în interesul nimănui să se întâmplă asta, pentru că protecția care ar fi fost uh, impusă, ar fi uh, practic efemeră și uh, neelaborată cu foarte multă seriozitate. De aceea pro, com, Comisia propune această abordare pe două etape, pe, etape pentru că așa este prevăzut în tratate. Bineînțeles că trebuie făcut cât se poate de uh, repede, trebuie să fie durabil, aplicabil, funcțional, astfel încât victimele să obțină protecția de care au nevoie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai dorea cineva să intervină? Domnul Iruego Atondo. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să... Că acum că situația s-a clarificat, trebuie să luăm o decizie. Din păcate însă, nu există un acord între Comisie și Consiliul în urma celor auzite acum. Și nu există un consens nici uh, în Parlament. Nu avem nicio altă... Avem Uh, conform propunerii comisiei, uh, posibilitatea să renunțăm la această la dorința noastră până și să luăm această abordare propusă de comisie pe două etape. Asta ar fi prima soluție, ceea ce ar însemna că până la anul uh, am amâna această discuție pentru a aștepta propunerea comisiei. B. Soluția a doua posibilă avem o, un aviz de la Consiliu și un aviz de la Serviciul Juridic al Parlamentului și ambele susțin că este posibil să aplicăm acest ordin de protecție european. În această situație am putea să continuăm. Dar ar trebui să decidem acum care abordare uh, o alegem. Nu putem să discutăm același lucru timp de luni întregi. Parlamentul are, cu inițiativa Consiliului, posibilitatea să ia o decizie. Putem amâna uh, termenul, cum a dorit PPE-ul, pentru amendamente și asta ar fi uh, corect. Dar trebuie să ne să discutăm în ținul grupurilor noastre și să vedem dacă suntem de aceeași opinie. Îmi dau seama că unele grupuri au rețineri mai mari, însă trebuie să luăm o decizie. PP-ul, ALDE, socialiștii și toți ceilalți. Și în, caz, în cadrul acestui termen trebuie să și mergem mai departe. Dacă suntem de acord în Parlament că trebuie uh, să elaborăm și să aplicăm acest ordin de protecție, atunci trebuie să continuăm. Există voință politică, există un temei juridic și există legitimitate democratică. legit uh, și dacă considerăm că trebuie să, prote- să procedăm așa, trebuie să o facem. Și dacă comisia vine cu o completare la anul, foarte bine. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul celor două raportoare, întâi doamna Jimenez. Sí, eh, lo que quería decir que, bueno, otra vez repetir un poco lo De acuerdo que lo... Da, vreau să repet ceea ce au spus și colegii mei. Dezbaterea avansează, însă sfârșim prin a ne lovi de aceleași obstacole și a reveni la început. Vrem ca lucrurile să progreseze, dar nu ne punem de acord asupra manierei în care să o facă. Prin urmare, nu cred că este vorba doar de o activitate politică. Sunt de acord cu cei care spun acest lucru. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu mai mulți reprezentanți ai instituțiilor, am vorbit cu colegii din celelalte grupuri politice am aflat care sunt temerile și neliniștile lor și ele nu sunt de, ordine, de ordin politic doar. Este vorba mai degrabă de temeri vis-a-vis -vis de o lipsă efectivă de eficiență. Unii spun că sunt favorabili uh, Comisiei, alții că sunt de acord cu Consiliul. Eu personal cred în această activitate, fiindcă o apăr cu toate forțele mele. Însă dacă cineva îmi spune că vor exista probleme sau că nu crede că lucrurile vor funcționa, eu mă gândesc că acest sistem de protecție trebuie apărat și pe viitor, fiindcă obiectivul în sine este bun, dar trebuie să conștientizăm situația ca atare și să ne întrebăm unde este greșeala ce ne face să ne găsim astăzi în această situație. Noi, și mă includ în această categorie, nu înțelegem cum un obiectiv atât de simplu și atât de nobil, care ar trebui să beneficieze de un consens larg, pentru că, repet, trebuie să beneficieze de susținerea tuturor, uh, nu funcționează. Unde este greșeala? Cum am ajuns în acest labirint din care nu reușim să ieșim pentru că vorbim de victime, de victime ale violenței, de victime ale terorismului, ale violenței bazate pe gen. Și când vorbesc despre ambiție, acesta este contextul în care mă situez, dar încerc să extind cadrul cât de mult pot. Am încercat mereu să împing lucrurile puțin mai departe, pentru că aș vrea să beneficiez de cons- un consens cât mai general. Nu cred că acest, uh, această activitate ar trebui să se blocheze. Și nu pot să blochez ceva ce am susținut de la început, însă sunt îngrijorată. Sunt îngrijorată că acest sistem nu va fi recunoscut, că nu vom putea denunța un agresor, toate aceste lucruri mă îngrijorează. Dacă am avea unul sau două avize juridice care spun că sunt favorabile, cum se poate ca, în ciuda acestor două avize favorabile, lucrurile continuă să meargă în această direcție, să fie defavorabile proiectului? trebuie să ne punem această întrebare și, în calitate de raportor, voi semna acest document, iar victimele îmi vor spune, bun, la ce servește el? Rămâne într-o arhivă sau mă ajută la ceva? Iar eu? Știu că face multe lucruri uh, sau ne confruntăm cu multe lucruri care nu interesează pe nimeni, dar eu mă, sunt îngrijorată, nu pot să-mi pun semnătura pe un lucru care va fi pur și simplu uh, clasificat într-un dosar. Și întreb Comisia dacă nu există un mod de a ajunge la un acord. Să încerce să susțină această inițiativă. Uh, mi-ar plăcea ca și Comisia să accepte raportul Parlamentului pentru amendamente. Am propus deja un calendar. Era vorba de luna iunie pentru a relua lucrările, dar eu voi continua să lucrez uh, în acest dosar. Însă trebuie să fiu sigură de ceea ce se va întâmpla, ce ceea ce se va întâmpla și nu văd de ce Comisia ar uh, avea de câștigat din uh, întârzierea lucrărilor. Comisia lucrează cu bună credință și aș vrea să știu ce putem face pentru a ajunge la un acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Romero, acum un ultim comentariu, vă rog. Doamnă președintă, Comisia a prezentat o propunere de directivă. Există și, cu, în numeroase ocazii, a spus că pentru ca această propunere să existe, într-adevăr, este nevoie de un de o decizie, de o hotărâre judecătorească și de provoca producerea unui delict, unei infracțiuni. Dacă infracțiunea a avut loc, măsura de protecție nu mai servește la nimic. Cum să protejezi victima în momentul în care uh, infracțiunea s-a produs deja? Noi vorbim aici de prevenire, nu de pedepsire. Dacă așa stau lucrurile, de ce să mai lansezi o procedură de protecție a victimelor? Comisia încearcă să ne dezorienteze. Așa stau lucrurile. Pentru că interesul nostru este să protejăm victimele. Pro, vo, noi vorbim aici de protecție, de prevenire. Sigur că statele pot să aibă măsuri civile și măsuri penale. Așa se întâmplă în Spania. Este vorba de o măsură penală la noi, doar penală. Însă gama de măsuri este foarte variată. 5 din 30 de victime în Spania își uh, denunță agresorul. Cum să evităm genul acesta de situații dacă noi nu vorbim decât de sancțiuni? Vorbim de lucruri foarte serioase, vorbim de terorism acasă, de terorism privat și nu este prima dată când măsurile împotriva terorismului se bazează pe măsuri civile și penale. Nu ar fi prima dată. Așadar, dacă într-adevăr vrem să protejăm victimele în fața acestui terorism domestic, atunci trebuie să fim conștienți că, dincolo de faptul că mecanismul nu este neapărat cel mai bun, trebuie să ne asumăm riscul de a aborda acest subiect. Însă poziția mea este clară. Nu trebuie să retragem această propunere, trebuie să mergem mai departe și aș solicita celorlalte grupuri să se gândească la modul în care să progresăm, să nu uite uh, felul în care am lucrat până în prezent și să fie conștiente de limitele propunerii noastre și de eventualele marge de eroare. Dacă salvăm o singură victimă, scopul nostru a fost atins. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Romero. Följande tidtabell. S-a căzut de acord asupra următorului calendar. 12 iulie va fi termenul limită pentru propunerea de amendamente. 2 septembrie va fi data la care vom dezbate amendamentele și uh, vom vota pe 29 și 30 septembrie. Aș vrea să le mulțumesc colegilor, aș vrea să-i mulțumesc, uh, să mulțumesc raportorilor și de asemenea și uh, domnului președinte al Comisiei Libe pentru uh, activitatea de coprezidare de astăzi și mulțumesc de asemenea secretariatelor celor două comisii pentru o foarte bună cooperare. Cu aceasta vă mulțumesc foarte mult și vom continua uh, sesiunea ședinței. Sesiunea, ședința Comisiei FEM. Please take your seat so we can continue. Președintele, vă rog să luați loc și uh, să putem continua lucrările comisiei. Då fortsätter vi vårt utskottsmöte. Och när... Cred că putem continua acum uh, ședința Comisiei FEM. Dacă vă uitați pe ordinea de zi, ar trebui acum să adoptăm ordinea de zi. N-a avut nimeni niciun fel de obiecții față de proiectul de agenda, așadar, proiectul de ordine de zi, așadar acesta se consideră adoptat. Acum, punctul 3. Comunicări ale președintei. În primul rând, în numele comisiei aș vrea să îi urez bun venit să le urez bun venit administratorilor uh, locali ai regiunilor italiene Puria, Calabria și Abruzzo. Ei au fost invitați să asiste la întâlnirea comisiei noastre de către doamna Matiera. Așadar, uh, bun venit tuturor uh, la întâlnirea, la ședința comisiei. De asemenea, aș vrea să Uh, îi anunț pe membrii că pe 20 și 21 iunie la Vilnius Institutul pentru Egalitatea de Gen a fost uh, inaugurat și știu că mulți membri ai acestei comisii sunt uh, foarte angajați față de această instituție și a durat foarte mult între momentul în care s-a decis uh, crearea acestui institut și în momentul în care efectiv el a fost creat și inaugurat. Am luat parte la uh, ceremonia de inaugurare care s-a ținut la Vilnius și vreau să vă ofer doar câteva informații de background. Uh, ieri după amiază diversi eh, participanți au uh, avut ocazia uh, să comunice pe subiectul egalității între femei și bărbați și cred că inaugurarea s-a bucurat de mare succes și a fost foarte bine organizată. Conferința s-a bucurat, conferința de presă s-a bucurat de foarte multă atenție din partea mass media, au venit foarte mulți jurnaliști. Uh, și uh, au fost foarte multe cereri de interviuri pentru participanți. Aceasta este tot ce vreau să spun eu. Poate doamna Thompson dorește să adauge ceva? Da, vă rog. Da, spune doamna Thompson, doream doar să vorbesc despre ce s-a întâmplat la plenară luna trecută, când grupul PPE a propus să retragem rapoartele uh, doamnei Figuerero am fost atât de dezamăgită și am fost și complet surprinsă și am înțeles de ce bărbații, uh, unii bărbați uh, au o atitudine uh, negativă față de femeile, consideră ca pe niște copii și nu niște persoane adulte. Am lucrat timp de șase ani în uh, acest parlament am uh, colaborat destul de bine cu multe oameni, dar întotdeauna din partea PPE-ului sau a ECR-ului am auzit uh, expresia uh, un bărbat are cuvânt și un, un, un, cuvântul unui bărbat este uh, important. Acum îi vedem pe acești bărbați cum reacționează ca și cum ar fi niște copii și spun noastră nu sunteți competentă, raportul pe care îl faceți e bazat pe rapoarte pe care le-am făcut deja, pentru că raportul uh, acesta pe care îl faceți în acest moment este deja bazat pe niște rapoarte anterioare. Mă tem foarte mult pentru reputația Comisiei FM, pentru că deja n-am fost luat în serios nici până acum, dar de acum încolo nimeni nu se ne mai ia serios. Așa că vă rog, doamnă, Vă rog, doamnă președinte, dacă putem să avem o discuție în legătură cu această stație, pentru că nu-mi place să fiu ridiculizată. Vă mulțumesc. Ua? Mulțumesc, doamna Thompson, doamna Bauer. A cerut de asemenea să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Propun să discutăm această chestiune la întâlnirea coordonatorilor, dar dacă îmi dați posibilitatea să-i răspund doamnei Thompson, aș vrea să o fac. Mi se pare că această problemă este un pic mai uh, complexă și nu trebuie discutată în trecere și în grabă. Uneori realmente este dezamăgitor uh, când vedem ce se întâmplă în comisii. și în jurul comisiilor. Uneori lucrurile, aceste două chestiuni au legătură, între ele altele nu. În acest caz, problema a fost de fapt motivul pentru care lucrurile au uh, evoluat așa cum au evoluat a fost că în două rapoarte au existat două paragrafe identice. Poate că au fost luate din aceeași sursă acele paragrafe. Deci mi se pare că ar fi realmente necesar să fim mai atenți la ce punem în uh, diferitele rapoarte. Am subliniat mai devreme că nu este o bine ca în, orice, în fiecare raport să se pună tot ce se poate pune și să se scrie tot ce se poate scrie. Unii colegi fac acest lucru. Nu e bine pentru că nu face altceva acest lucru decât să deterioreze uh, reputația acestei comisii și devenim ridicol dacă încercăm ca în fiecare raport să tratăm toate subiectele și să rezolvăm toate lucrurile și asta nu e, nu e potrivit. Deci mi se pare că există multe lucruri pe care ar trebui să le îmbunătățim în ce privește activitatea comisiei. Uneori am sentimentul că unii dintre colegii noștri au nevoie de mai multă disciplină și poate de mai multă cooperare atunci când redactează un raport. Pentru că uneori realmente adoptăm lucruri foarte ciudate mă gândesc la un alt raport care aproape că a ajuns în aceeași situație și anume raportul care cerea crearea unei noi baze juridice, unui nou temei juridic pentru rezolvarea unei anumite probleme. Uneori ne creăm noi uh, înșiși probleme, noi înșine probleme cu, în activitatea noastră. Vă mulțumesc și aș propune să mă întorc la acest subiect la întâlnirea coordonatorilor. Tack fru Jag hade just tänkt föreslå att det här är en viktig... Mulțumesc uh, foarte mult. Vă propun să discutăm uh, mai aprofundat acest subiect la următoarea reuniune a coordonatorilor. Aș vrea să fac însă și eu un comentariu. Noi, deputații din această comisie, avem o responsabilitate față de problemele egalității, dar suntem de asemenea responsabili și de maniera în care această comisie pentru drepturile femei funcționează astfel încât prestigiul ei să crească și să fie recunoscută. Așadar, sper că vom putea reveni asupra acestui uh, dosar uh, esențial la reuniunea coordonatorilor. Bine, atunci uh, să continuăm cu ordinea de zi. Așadar, aprobarea proceselor verbale din reuniunile din 15 martie, 16 martie, există obiecții și 3-4 mai 2010, există obiecții? Nu. Dacă nu vor exista nici până la sfârșitul reuniunii, atunci aceste procese verbale vor fi considerate adoptate. Trecem acum la punctul 5, care se referă la rolul femeilor uh, într-o societate în curs de îmbătrânire. Coordonatorii au decis în septembrie 2009 să ceară redactarea acestui raport din proprie inițiativă și aștept cu nerăbdare uh, șansa de a le asculta pe colegii noastre, pe colegii noștri, de asemenea de a asculta pe doamna Pitricainen, care este raportor. Doamna Pitricainen, vă rog, aveți cuvântul. Um, vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că acest uh, subiect devine din ce în ce mai important în societățile noastre pentru că societățile noastre îmbătrânesc și cea mai mare parte a populației în, uh, ca, între vârstnici sunt femeile. În primul rând, s-a abordat atitudinea generală cu privire la îmbătrânire în comunitate, în statele membre. De multe ori ni se pare o, este abordată în termen negativ, ca o povară, ca o problemă. Uh, și asta este un fel de etichetă discriminatorie aplicată tuturor uh, celor care îmbătrânesc. Iar asta a aruncat o umbră asupra nevoilor celor vârstnici. Pe de altă parte, se recunoaște că vârstnicii sunt uh, factori economici foarte importanți prin faptul că um, beneficiază de multe um, servicii din sectorul terțiar. Așadar, ne dorim o atitudine mai pozitivă, în general, față de îmbătrânire. Un al doilea aspect general ar fi acela că, având în vedere criza economică și socială actuală, există consecințe uh, serioase asupra datoriei publice, asupra bugetelor satelor membre. Știm că femeile în general, vârstnici și mai ales femeile vârstnice depind de serviciile sociale. Se creează așadar o serie de probleme pentru aceste categorii. Deci criza economică și socială afectează în primul rând femeile vârstnice, respectiv întotdeauna pe cei mai vulnerabili. Și este ceva ce trebuie să ținem în considerare, să luăm în considerare momentul în care, luăm în, în care ne gândim la a lua măsuri împotriva crizei. Un al treilea aspect important de ordin general este acela că avem nevoie de abordarea corectă față de îmbătrânire și femei vârstnice, așa cum avem o abordare echilibrată și față de egalitatea de gen. Nu este vorba de a avea poziții față de vârstnici, ci este vorba de faptul că vârstnicii au drepturi în societățile noastre și că acestea sunt uh, cel puțin uh, consolidate în urma tratatului de la Lisabona. Și asta este ceva ce nu este prea bine văzut în Uniunea Europeană, nici în instituții, nici în statele membre. Primul aspect uh, foarte important, mi se pare ca directiva împotriva discriminării să fie uh, modificată cât se poate de rapid pentru a fi instrumentul potrivit astfel încât să se protejeze drepturile constituționale. Un al doilea aspect ar fi faptul că discriminarea de multe ori are foarte multe fațete este o discriminare foarte subtilă, astfel încât instituțiile nu își dau seama că ceea ce fac este discriminator, astfel că uneori uh, servicii, le sunt refuzate servicii vârstnicilor, femeilor vârstnice. Practic nu își dau seama în momentul în care structurează aceste servicii. Așadar, am avea nevoie de mai multe studii de cercetări și de un mecanism de monitorizare um, ce ține de vârstnici și care să includă și o abordare ce ține de gen. Important ar fi să avem o metodă uh, care să fie aplicată în mod regulat de către Comisie, de către Parlament, dar și de către statele membre. Așadar, ar fi o metodă care să monitorizeze discriminarea pe bază de gen și pe bază de vârstă și să și care ar urmea să ducă la anumite rapoarte și, bineînțeles, la propuneri din partea instituțiilor pentru a îmbunătăți și a remedia situația. Când vorbim despre uh, femei vârstnice, este dificil să uh, definim această categorie de vârstă, de unde, uh, de la ce vârstă le încadrăm în această categorie, dar ar trebui să includem și femeile care uh, sunt încă în uh, câmpul muncii. Știm că există discriminare, există plafonul de sticlă, femeile vârstnice uh, progresează mai greu în, carieri, în carierele lor decât uh, partenerii lor. În plus, în momentul în care o femeie devine șomeră după vârsta de 40-50 de ani, îi va fi mult mai dificil să-și găsească un loc de muncă comparativ cu un bărbat. Este ceva ce ar trebui să fie uh, subliniat de către comisia noastră și este ceva ce ar trebui să fie inclus în directivă, împreună cu mecanisme pentru uh, îmbunătățirea acestei situații. Apoi, în ceea ce privește viața profesională și femeile care îmbătrânesc, um, mai există unele aspecte. În primul rând, pensia. Uh, generația actuală se numește generația sandwich, pentru că uh, aceste femei, pe de o parte, lucrează mai puțin pentru că uh, au grijă de copiilor sau, pe de altă parte, sau uneori uh, uh, au grijă de părinților vârstnici, astfel încât uh, pensiile sunt mult mai mici. Și așa se ajunge la, o, uh, la un decalaj între pensiile femeilor și bărbaților. Cred că ar trebui să avem un, uh, o abordare uh, adecvată și care să ia în considerare aceste aspecte uh, a sistemului nostru de pensii. Trebuie să vedem cum putem să remediem situațiile uh, din sistemele noastre de pensii pentru a se lua în considerare aceste lucruri. Când este vorba de viața profesională, pe termen lung, ar fi mai bine ca statele membre să poată introduce o serie de sisteme Uh, de uh, concediu pentru a avea grijă de cineva, similare cu concediile de maternitate. Ar fi o abordare uh, care ar fi bine, după părerea mea, să fie inclusă în directivă și să fie aplicabilă la nivel european. Apoi, în ceea ce privește unii pași concreți am uh, analizat situația sistemului de sănătate. Trebuie să existe uh, unele criterii uh, când sunt planificate aceste servicii. Este vorba de accesibilitatea, uh, sprijinul pentru uh, cei care au grijă de alte persoane uh, în mod informal, Bineînțeles, uh, trebuie să fie lansat planul european de acțiune cu privire la boala Alzheimer, pentru că știm că această boală progresează foarte rapid și, practic, o treime din populația europeană riscă să uh, se îmbolnăvească de această boală în viitor. Când analizăm sistemele de sănătate naționale, am avea nevoie de un sistem uh, care să ia în considerare aspectele de gen când este vorba de uh, nutriție, de uh, tratament. De multe ori, um, să zicem, simptomele de boli cardiovasculare sunt diferite când este vorba de femei Um, apoi, uh, testele de um, cancer la sân uh, și alte teste nu sunt întotdeauna puse la dispoziția tuturor. Și nu în ultimul rând, am avea nevoie de input de resurse, atât la nivel comunitar cât și la nivel al statelor membre, pentru a se inova, pentru inovație, astfel încât noile tehnologii și agenda digitală să fie utilizate în beneficiul uh, populației uh, vârstnice și a femeilor vârstnice. Așadar, ar fi bine ca Comisia, până la finalul anului viitor, să propună un plan de acțiune care ar uh, analiza nevoia de resurse suplimentare, de măsuri care să asigure uh, calitatea îngrijirii, măsuri ce să țină de creșterea șanselor în uh, securitatea socială, inclusiv pensie, apoi concedii și uh, timp parțial de lucru, apoi propuneri de măsuri pentru a uh, elimina discriminarea directă, dar și indirectă, iar apoi uh, măsuri precum uh, campanii de conștientizare pentru combaterea discriminării. Pentru a ajunge la o concluzie, Aș dori să mai menționez un lucru. Ehm, chiar dacă am ascultat uh, cu mare respect ceea ce a spus doamna Bauer, cred că trebuie ca uh, la nivel european să adresăm nevoia de uh, servicii publice pentru că, și servicii sociale, pentru că uh, sunt aspecte esențiale pentru uh, viața acestui grup de populație. Mai există și alte aspecte, însă aș dori să le dau ocazia și colegilor mei de, uh, să comenteze cu privire la uh, cele spuse până acum, cu privire la sistemul de pensii și de sănătate și așa mai departe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor, pentru prezentarea dumneavoastră. Întâi doamna Cornelis și apoi doamna Thompson. Thank you, Mrs. Chair. Um, and thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim raportoarei. Cred că este un raport foarte bun am văzut o versiune anterioară a lui care aborda deja foarte complex problemele cu care se confruntă femeile vârstnice în societatea noastră, însă versiunea nouă este foarte bună. Ea uh, cuprinde toate problemele, precum și oportunitățile modificărilor democratice în ceea ce privește femeile. în ceea ce privește uh, modificările demografice, ele nu sunt nu lasă niciun loc de îndoială. Numărul de vârstnici va crește și acest lucru nu este o problemă în sine dacă o anticipăm așa cum trebuie. În sfârșit, vom avea uh, ocazia de a acorda o mai mare atenție problemelor cu care se confruntă femeile vârstnice, probleme exacerbate de creșterea numărului lor. De asemenea, aș să vorbesc despre uh, combaterea discriminării bazate pe vârstă. Cred că este un motiv de discriminare care a fost uitat și ea ar trebui combătută cu toate forțele. Problemele legate de sănătate, atenția care se acordă vârstnicelor, uh, în cercetările pentru sănătate este cu totul absentă. Sigur că boala Alzheimer este importantă și aș dori să adaug aici artrita. Mult mai multe femei suferă de artrită decât bărbați și fondurile de cercetare sunt aproape inexistente. Este o boală care se axează foarte mult pe problema de gen și fondurile de cercetare sunt uh, foarte reduse. Sărăcia, de asemenea, este o problemă și trebuie să ne gândim la contribuția femeilor vârstnice la dezvoltarea societății. Îmi place de asemenea faptul că S-a vorbit despre diversele uh, cerințe impuse femeilor care lucrează în, încă. Ele se confruntă cu riscul de a um, fi supuse unei poveri duble sau chiar triple. Cred că planul de acțiune este o idee excelentă. Haideți să îl adoptăm și să sperăm că Comisia va progresa așa cum trebuie. Am doar o întrebare, pentru că mi se pare un raport important și pentru a fi adus în atenția uh, comisiilor de ocupare și ENVI. Uh, s-a cerut un aviz din partea acestor comisii sau vor avea ocazia de a fi implicate și ele? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cornelisen. Doamna Thompson, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportoarei pentru faptul că s-a concentrat pe acest uh, aspect foarte, foarte important al femeilor vârstnice. Ele sunt foarte invizibile în multe sfere, de, uh, sfere ale societății publice. Deci este bine că s-a axat cineva pe problema, problemele cu care se confruntă ele cred că, în ceea ce îi privește pe vârstnici, acesta este un domeniu în care putem vorbi despre dimensiunea de gen, pentru că există situații în viață în care uh, lucrurile diferă pentru femei și pentru bărbați. Există o uh, schimbare dramatică a demografiei. Astăzi, femeile vârstnice sunt un număr mult mai mare decât bărbații vârstnici și, până în 2025, 10% din populația Uniunii Europene va avea peste 85 de ani, iar din acești 10%, 90% vor fi reprezentați de femei. O mare parte dintre aceste femei vor fi femei sărace, fiindcă având în vedere relațiile femeilor cu uh, piața de muncă și faptul că ele au fost casnice sau uh, au avut concedii foarte lungi sau au lucrat uh, cu jumătăți de normă, vor avea foarte puțin bani. Și vedem că foarte multe din aceste feme- dintre aceste femei depind de asistența oferită de sectorul public. Prin urmare, mi se pare foarte important ca atunci când elaborăm o politică în cadrul Uniunii Europene, o politică pentru vârstnici, să acordăm o atenție specială femeilor, pentru că ele vor reprezenta o problemă mare în toate statele membre ale Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Thompson! Dau acum uh, cuvântul doamnei Paliandeli. Chairwoman, uh, happen to be the shadow. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt uh, raportorul din umbră pentru acest raport foarte bun și vreau să-i mulțumesc colegei mele pentru că l-a finalizat, chiar și în această versiune de proiect doar. Este, îmbătrânirea societății este o problemă majoră și problema vârstnicilor în societățile în curs de îmbătrânire și problema femeilor vârstnice în societățile în curs de îmbătrânire reprezintă o problemă majoră, o problemă cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat într-o măsură tot mai mare. Prin urmare, cred că sugestia dumneavoastră de a face un studiu științific privind îmbătrânirea și nu numai în ceea ce privește dimensiunile fiscale și economice ale societății europene, ci și în ceea ce privește în principal alte aspecte sociale și de altă natură, este foarte importantă. În ceea ce privește titlul acestui raport, am o observație. Este vorba despre rolul femeilor într-o societate în curs de îmbătrânire, așa cum ați sugerat, sau este rolul femeilor care îmbătrânesc într-o societate în curs de îmbătrânire, pentru că el se ocupă de fapt de aceste femei vârstnice și atunci mă gândesc că am putea adăuga acest lucru în titlu. Din punct de vedere juridic, articolele 21 și 25 ale tratatului de la Lisabona acoperă această problemă. Deci, avem libertatea de a o aborda. Important este dacă aceste articole pot fi implementate în viața de zi cu zi. În această societate europeană atât de diversă și în care există atâtea diferențe în modul de abordare al problemelor, cred, prin urmare, că studiile și existența unor standarde ar putea ajuta statele membre să își adapteze sistemele pentru a aborda problema într-un mod coordonat. Și am văzut aceste diferențe și aceste fațete multiple ale societății noastre în cadrul recentei crize economice și aceste experiențe preside de uh, solidaritate la nivelul Comisiei, nu și al Parlamentului. S-a văzut că sunt multe de făcut către sporirea sensibilității pe care o arătăm uh, aspectelor sociale, cum ar fi femeile vârstnice în societatea în curs de îmbătrânire. Este păcat, dar este adevărat că vârstnicii sunt de obicei văzuți ca obiecte pasive, nu ca și subiecti pasivi, ă, activi cu excepția cazului în care sunt consumatori. Dacă sunt văzuți ca și consumatori, atunci li se acordă o atenție specială. Dacă nu, ei sunt considerați obiecte pasive și nu subiecti activi. Din acest punct de vedere, uh, Azilele de îngrijire și personalul acestora nu ar trebui să fie doar educate în, uh, sub aspect sanitar, ci ar trebui să se orienteze și către implicarea vârstnicilor în administrarea acestor azile. Am văzut oameni care îmbătrânesc mult mai repede când pur și simplu stau acolo fără să participe la organizarea de evenimente sau la pregătirea alimentelor, de exemplu. Deci cred că trebuie făcut ceva uh, vis-a-vis -vis de felul în care este perceput un asemenea azil, nu doar ca o instituție care îi spitalizează pe oamenii în vârstă, ci ca un loc în care acești vârstnici se pot bucura uh, de viață, participând la, și administrându-și propria viață într-un fel. De asemenea, sunt de acord cu raportoarea că nivelul mai redus al pensiilor este o consecință directă a salariului mai mic al femeilor în general. În special pentru că, citesc, uh, concediile de maternitate sau de îngrijire a copilului sau a părinților vârstnice sunt forme indirecte de activitate neplătită sau prost plătită care afectează statutul financiar al femeilor în momentul în care ele îmbătrânesc. La fel cum se întâmplă cu femeile active care lucrează și totodată își îngrijesc părinții sau copii. Deci ele sunt într-adevăr o generație sandwich și acest lucru nu a fost niciodată luat în considerare atunci când s-a discutat despre problema pensiilor. Din acest punct de vedere, mă aștept ca uh, versiunea finală a raportului să se facă o sugestie mai clară în ceea ce privește implicarea anumitor societăți pentru uh, problemele legate de aceste femei care fac tot ce pot pentru a își îndeplini acest rol complicat de femeie care are și un loc de muncă și voi uh, încheia această scurtă intervenție acceptând că eu cred într-adevăr că contribuția femeilor vârstnice la viața familiei sau la viața societății în care există nu trebuie să fie lăsată nerecompensată. Trebuie să existe moduri prin care contribuția bunicilor între ghilimele, adică a femeilor vârstnice care doresc să joace acest rol de bunici, ocupându-se de copii, să aibă un efect pozitiv asupra societății în general. Știm cu toții cât sunt de importante bunicile pentru bunăstarea și creșterea în siguranță a copiilor și atunci trebuie să ne folosim de aceste femei astfel încât să susținem familia și societatea și să susținem și femeile care lucrează pentru ca ele să se poată ocupa de cariera lor. Într-un mod mai liber fiind sigure că aceste femei vârstnice sunt acolo pentru a le îngriji copii atunci când ele sunt absente. Prin urmare, acest lucru trebuie cumva compensat financiar. În articolul 3 se spune undeva, într-un mod foarte subtil, dar cred că uh, trebuie spus într-o manieră mai activă, faptul că anul 2012 ar trebui considerat anul îmbătrânirii active și solidarității intergeneraționale. Cred că acesta este elementul cheie al raportului și o felicit pe raportoare că a făcut acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bauer. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Sirpei pentru acest raport. Este un subiect de interes general și este timpul să ne concentrăm și pe această problemă. Am câteva observații și poate întrebări cu privire la acest raport. În articolul 5 mi se pare că pe lângă directiva în curs de pregătire privind uh, antidiscriminarea, Există câteva directive asemănătoare, cel puțin două, de fapt directive care se referă la uh, piața forței de muncă și accesul la bunuri și servicii. Și am sentimentul că nu avem suficiente cunoștințe cu privire la eficiența acestor directive și la felul în care ele funcționează. Poate ar fi interesant am senzația, dar nu este confirmată că Fundația Dublins a realizat cu câțiva ani în urmă, nu foarte mulți, un an sau doi, un studiu cu privire la discriminarea femeilor, sau cel puțin acest studiu a făcut parte dintr-o cercetare mai vastă privind piața muncii. Uh, și era vorba acolo și despre relația cu vârsta. Poate ar fi util să vedem acel studiu, să vedem dacă el ne poate fi de folos. Oricum, mi se pare că ar trebui să acordăm mai mare atenție așa numitei economii de argint, pentru că potențialul este enorm nu doar pentru a lua în considerare uh, acest grup al femeilor vârstnice care au un rol decisiv ca și consumatori, ci să ne gândim și la dimensiunea lor de furnizori sau de prestatori. Este o idee foarte interesantă și apreciez faptul că raportarea a subliniat această valoare adăugată foarte activă. Poate ar trebui să cerem Agenției pentru Drepturi Fundamentale în ceea ce privește rapoartele pentru discriminarea vârstnicilor, să se ocupe mai mult ei de asta, pentru că mi se pare că e mai mult treaba lor decât a comisiei. Și am o întrebare vis-a-vis -vis de articolul 24. Nu știu dacă traducerea e bună, uneori avem probleme cu traducerea, dar cum să înțelegem garan- dreptul garantat la un venit de bază? Din câte știu, doamna Figaredo, în Comisia pentru Ocupare a vorbit despre, a prezentat un raport despre venitul minim El a fost discutat cu câteva zile în urmă. Oricum este o problemă. Chiar și venitul minim, ce înseamnă acest drept garantat pentru un venit de bază? Poate ar fi util să discutăm despre acest lucru. Mulțumesc! Tack, fru Morin. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că avem un subiect foarte important în discuție astăzi, pentru că el corespunde, într-adevăr, îmbătrânirii populației europene pe de o parte, însă și prelungirii duratei de viață care atinge mult mai mult populația feminină decât pe cea de gen masculin. Pentru că se știe că astăzi o fetiță, una din două fetițe va trăi mai mult de 100 de ani. Deci avem o problemă specifică, nu doar pentru societatea europeană, ci și pentru femeile din societatea europeană și aș vrea să revin la însăși titlul acestui raport. Rolul femeilor într-o societate în curs de îmbătrânire. Rolul femeilor. Cred că primul lucru, așa cum se spune la începutul raportului, este să facem să evolueze mentalitatea în ceea ce privește îmbătrânirea. Anume, după cum spunea Edith Bauer mai devreme, o societate care îmbătrânește nu mai este o societate lăsată la margine, ci astăzi, dată fiind prelungirea speranței de viață, ea este o societate care trebuie să fie activă și să uh, facă servicii diverse în cadrul societății noastre europene. Prin urmare, trebuie nu doar să schimbăm mentalitatea, ci și să găsim noi mijloace de a include această populație în curs de îmbătrânire și nu să o lăsăm în afara vieții active. Al doilea punct, pentru că voi fi foarte scurtă, s-au spus deja multe, deci al doilea punct se referă la o problemă legată de modul în care este elaborat punctul 11. În acest punct se cere ca femeile să-și poată crește numărul de ore săptămânale de activitate remunerată. o parte pozitivă a acestui text, dar aș vrea ca lucru să fie foarte clar spus, este că femeile acumulează de, pe parcursul vieței, vieții profesionale o rămânere în urmă considerabilă a salariului, astfel încât, la vârsta pensionării sau la sfârșitul vieții profesionale, ele uh, prezintă diferențe inadmisibile în ceea ce privește remunerarea. Și atunci cred că trebuie să fim foarte atenți în felul în care această afirmație este redactată pentru, ca a, a, pentru a nu fi înțelesă în sensul invers și anume vă rog să fiți foarte atenți la acest lucru pentru că diferențe de salariu de 30%, am încredere în raportare în ceea ce privește uh, cifrele, dar asemenea diferențe de salariu trebuie soluționate altfel decât prin creșterea numărului de ore lucrate. Dacă nu, noi suntem primele care acceptăm că trebuie să lucrăm mai mult, în cazul femeilor, decât o fac bărbații. Și mă gândesc deja că astăzi când știm că pentru a câștiga același salariu ca un bărbat în decursul unui an, o femeie trebuie să lucreze încă trei luni din anul următor, trebuie să avem grijă ca redactarea textului să nu se întoarcă împotriva noastră. Referitor la același punct 11, dacă raportoarea spune, așa cum înțeles, înțeleg eu, se solicită mecanisme de lucru mai flexibile pentru norme parțiale și norme întregi. Cred că acest punct, această observație, nu este pusă la locul potrivit. Eu aș fi pus-o la punctul 12. De ce? Pentru că vedem bine că societatea în curs de îmbătrânire are nevoie să inventeze noi modele de concediu pentru a se ocupa pentru a asigura, uh, de exemplu, mai multă flexibilitate în îngrijirea vârstnicilor și așa mai departe, fără a acumula din nou acest decalaj în viața profesională și în uh, remunerație. Prin urmare, mi se pare că formele de concediu și inclusiv noile forme de concediu, pentru că astăzi, în multe țări, femeile au dreptul la concedii pentru a se ocupa de copii, dar nu au dreptul de con- la concedii pentru a se ocupa de generația anterioară, de care tot ele trebuie să se ocupe. Și atunci acumulează noi decalaje și aici aș solicita posibilitatea existenței unor noi forme de concediu și flexibilitatea orelor de lucru, nu la punctul precedent, pentru că uh, decalajul de salariu al femeilor se datorează uh, faptului că ele sunt cele care lucrează cu normă parțială pe parcursul vieților profesionale. Deci trebuie să avem grijă, avem o adevărată responsabilitate în acest sens și uneori drumul spre iad este pavat cu bune intenții. Prin urmare, trebuie să avem grijă ca dispozițiile noastre să nu se întoarcă împotriva femeilor. Trebuie să fim foarte atenți. Vă mulțumesc! Il var så <clears throat> tänan proua juhataja ka mina tahtsin rääkida punktist kakskümmend neli foarte mult, doamna președinte. Vreau și să mă refer la un punct aparte și anume punctul 24, uh, dar deja doamna Bauer s-a uh, referit la acest lucru, deci nu uh, trebuie să mai spun multe pe această temă. Nu a fost clar pentru mine ce înseamnă venit garantat sau remunerație garantată pe baza standardelor uh, de viață din statul respectiv. Poate că am putea vorbi despre un venit minim care diferă de la un stat membru la altul. Însă este clar, îmi este clar că noi toți o să îmbătrânim la un moment dat, asta, de asta nu scapă nimeni. Și astăzi discrepanțele între femei și bărbați au uh, crescut de la 14% acum câțiva ani la 17,6% acum. Trecem printr-o criză economică, nu știm ce ne așteaptă în viitor. Sigur, pensiile vor fi și ele însă afectate. Vom uh, discuta un alt uh, raport în legătură cu concediul maternal și nu am auzit pe nimeni uh, punând întrebarea de ce o femeie care naște și care în felul acesta îmbunătățește uh, situația uh, demografică a țării nu primește 100% din salariu în timpul concediului maternal. Știm că femeile primesc pensii mai mici decât bărbații și asta trebuie să rezulte de undeva. Trebuie să existe o cauză pentru asta. Ar trebui să găsim motivele și ar trebui să încercăm să ne ducem la Uh, cauzele reale în uh, inițiativele și în documentele noastre. Vreau să-i mulțumesc raportorului, este un raport uh, foarte cuprinzător și care oferă și soluții, nu doar descrie, descrie problema. Eu sunt coraportor pentru ALDE și sper că și ceilalți membri ai Comisiei vor face contribuții ca să avem un document cât mai bun și, sigur, să-l susținem după aceea în procesul de implementare. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, mulțumesc uh, foarte mult. Doamna Norica Nicolae. Uh, Doamnă președinte, și eu uh, mă alătur celor care apreciază raportul și mai ales tematica și oportunitatea acestei tematici. Aș avea câteva observații de făcut și ele sunt două de principiu și o observație marginală. La articolul 11, în care raportoarea recomandă Uh, statelor membre să sprijine angajamentele flexibile. Uh, aș face următorul comentariu legat de o tradiție într-un, uh, în acest tip de abordare pe care directivele europene în materie de gender o are. Cred că dacă astăzi asistăm la o creștere a decalajului de diferență, de discriminare în materie de salarizare, este pentru că piața muncii Uh, prin acest tip de recomandări s a creat un uh, efect pervers marea majoritate a angajatorilor privilegiază aceste contracte de muncă flexibile și uh, în baza acestei flexibilități se accentuează sau se menține diferența de salarizare și discriminarea în materie de salarizare. De aceea cred că ar trebui să ne gândim ca regula să fie o egalitate de tratament și contractul pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar în orice caz nu în condiții de privilegiere a uh, femeilor, datorită, sigur, unor uh, vulnerabilități. Deci cred că trebuie în acest articol să faceți și o recomandare cu privire la privilegierea contractelor uh, permanente de muncă și în subsidiara chestiunilor care țin de uh, contracte temporare, pentru că de ele se profită în a discrimina în materie uh, salarială. O a doua chestiune pe care aș vrea să vă ridic ca și principiu este necesitatea unei monitorizări temenice din partea statelor membre a fenomenelor de discriminare pentru că noi ne referim aici la un fenomen social nu este vorba doar de haideți să spunem banală discriminare de gen este un fenomen social cu trend lung în următorii zece douăzeci de ani vom avea această realitate căreia nu i vom mai putea răspunde dacă nu luăm măsuri preventiv în uh, acest uh, moment. De aceea cred că uh, trebuie să găsim soluții de, uh, de legislație foarte clară care să uh, atenueze uh, această realitate, pentru că altfel uh, trendul se va menține, piața muncii va fi distorsionată, iar marea majoritate a statelor membre uh, utilizează un tip de politici uh, care uh, doar reacționează pe o perioadă scurtă și medie cel mult dar în niciun caz nu au politici de angajare sau de perspectivă de angajare și de aceea v aș sugera în măsura în care mai este posibil să adoptăm o decizie ca uh, statele membre să permită un cumul al pensiei care înseamnă recunoașterea statului pentru o perioadă activă cu salarizarea pentru că cel puțin între 50 și 65 de ani, datorită oportunităților tehnologice, femeile pot fi active în câmpul uh, muncii. Și ultima chestiune pe care aș vrea să vă sugerez este vorba de osteoporoză, boală cu care se confruntă un număr foarte mare uh, de femei este o boală care este generată și de condițiile de muncă, deci poate fi considerată și ca o boală profesională, dacă vreți, și pentru care în Uniunea Europeană nu s-a făcut mare lucru și în măsura în care puteți uh, face acest lucru, vă sugerez să se ia o decizie în legătură cu măsuri de prevenire și de combatere a acestei boli. Vă mulțumesc! Tack! Och då lämnar jag ordet till... Mulțumesc foarte mult! doamna Sescova și apoi uh, reprezentantul Comisiei, dar mai întâi doamna Sescova, aveți cuvântul, vă rog. Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Aș vrea să fac câteva comentarii în legătură mai cu punctul 12 și apoi cu punctul 14. Principalul meu comentariu se referă la subiectul uh, concediului uh, plătit menționat la uh, punctul 12 și apoi la punctul 24 venitul minim garantat pentru fiecare cetățean european. Poate deja s-a spus acest lucru, dar nu știu pentru că am venit de la altă comisie ceva mai târziu. Vreau totuși să repet, dacă s-a spus deja acest lucru, că este dificil uh, să stabilești uh, cine va beneficia de uh, venitul, de concediu plătit. Sigur, patronul este pus într-o situație dificilă când cineva intră în această uh, perioadă de concediu, pentru că asta înseamnă că va trebui să angajeze pe altcineva care să facă uh, treaba pe care trebuie să facă persoana intrată în concediu. În condițiile de criză economică actuale, uh, Evident că e greu să le cerem uh, angajatorilor sau statelor să financeze perioadele de uh, concediu de care ar trebui să beneficieze femeile uh, sau și bărbații atunci când au nevoie să îngrijească membrii familiei. Dați-mi voie să vă spun care e situația la noi în Republica Cehă. Evident că se plătește o indemnizație de îngrijire, dar și o indemnizație pentru concediu de maternitate și apoi există alte posibilități alocări, alocații sociale, indemnizații, etc. Consider acest lucru drept o măsură de solidaritate socială necesară și justă și na, asta nu se referă numai la îngrijirea copiilor sau la probleme legate de copii, ci la și alți membri ai familiei, pentru atâta timp cât se află într-o situație dificilă și care necesită uh, îngrijiri. Apoi, sper că uh, această măsură trebuie să fie considerată ca fiind utilizabilă atât în cazul femeilor și uh, bărbaților. Pentru că nu trebuie ca femeile uh, să fie cumva uh, singularizate ca singure beneficiare a acestor măsuri. Apoi, în ce privește drepturile de pensionare, Uh, s-au făcut aici comentarii juste, dar dați-mi voi să dau și eu un exemplu. Uh, nu mai știu care dintre colegi a spus acest lucru, și anume că perioada de îngrijire a copilului sau a membrilor de familie are apoi o influență asupra pensiei sau asupra sumei care este plătită prin pensie. Eu m-am uh, informat în legătură cu situația la noi în Republica Cehă la noi, pensia este calculată pentru toată perioada de angajare și deci perioada de îngrijire a copilului este luată în considerare și este integrată în calculul pensiei de uh, bătrânețe. Așadar, poate că trebuie să mai reflectăm puțin, uh, pentru că nu vreau să aibă nimeni senzația că sugerez să uh, mergem spre un standard mai scăzut. Doar am senzația că nu întotdeauna lucrurile funcționează cum trebuie și aș cita mai degrabă exemple de bune practici. Și apoi dați-mi voi să mai fac și o altă remarcă, un alt comentariu care nu are legătură cu partea financiară. La punctul numărul 15 Mă bucur că s-a integrat formularea legată de structura serviciilor publice și private care trebuie să susțină o perioadă cât mai lungă pentru îngrijirea la domiciliu. Pentru că uh, cred că asta ar, uh, ar trebui să fie tendința uh, Uniunii Europene și apoi aș mai avea o un, un comentariu scurt privind punctul 16 și anume ajutoarele sociale familiale în uh, traducerea ceha a textului uh, se vorbește și de familia de uh, acord de modul ca ajutorul îngrijirea se acordă și informal dar eu aș zice că ar trebui să fie vorba și de profesioniști și și adică persoanele respective care oferă această îngrijire să poată să facă acest lucru și pe baza unui contract de muncă sau unei, unui patent, a unei licențe profesionale, nu pot decât să citez exemplul Republicii Cehe, unde există posibilitatea de a obține o licență profesională uh, în domeniul ajutorului și îngrijirii personale și apoi această persoană plătește nu numai impozitele, dar și costurile sociale și ar putea decide câte, câtor persoane pot oferi apoi îngrijiri. Cred că și uh, această perspectivă ar putea fi luată în considerare. Pentru că în felul acesta uh, o serie întreagă de persoane ar putea decide să devină îngrijitori de profesie și să ofere aceste servicii de îngrijire uh, persoanelor care au nevoie. Și doar o ultimă remarcă începește punctul 23. Cred că este cu siguranță posibil că uneori persoanele nu își cunosc drepturile, mai ales femeile în vârstă nu își cunosc drepturile, de exemplu, posibilitatea de a, a beneficia de asistență, de ajutor și așa mai departe. Aici se spune femeile în vârstă. Eu nu cred că e vorba doar de femei în vârstă. Cred că aici ar putea să fie în acea situație și bărbații. Uh, și Sigur, îmi dau seama că rolul comisiei noastre este să uh, promoveze drepturile femeilor, dar cred că aici uh, ar trebui să luăm în considerare și ambele grupuri, și bărbații și femeile. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și am încheiat. Doamna președinte, mulțumesc și dau acum uh, cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul Ischiu. aveți cuvântul. Um, thank you very much. I think it's rather my colleague from uh, Parallel Vă mulțumesc. Cred că mai degrabă colegul, colega din uh, departamentul vecin uh, ar trebui să răspundă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim în primul rând pentru acest raport multidisciplinar, pentru că, într-adevăr, femeile au de-a face cu probleme nu numai în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, ci și în ceea ce privește pensiile și alte aspecte deja menționate. Aș dori să fac unele comentarii cu privire la punctele 21, 22, 23, 24, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește punctul 24, într-adevăr, Comisia a întreprins o serie întreagă de uh, inițiative în acest uh, domeniu, suntem pe cale să pregătim o propunere pentru 2012 ca acesta să fie anul îmbătrânirii active și, active și solidarității și în plus um, pregătim o directivă ce ține inclusiv de calitatea îngrijirilor. În plus vom avea inițiative cu privire la pensii care se vor referi și la îngrijitorii informali, printre altele. La acest punct, probabil exist există un aspect care nu este foarte clar pentru noi. Este vorba de uh, încălcările drepturilor uh, cetățenilor Poate în legătură și cu punctul 23. Aș dori să vă spun că planul de acțiune pentru implementarea programului Stockholm subliniază faptul că Carta uh, Fundamentală a Drepturilor Omului trebuie să fie uh, să stea la baza tuturor politicilor Uniunii Europene. Și, drept urmare, Comisia mai în decursul acestui an va prezenta o declarație cu, uh, cu privire la drepturile omului și uh, un plan de acțiune pentru aplicarea drepturilor din cartă. În plus, uh, vom avea rapoarte de monitorizare cu privire la aplicarea cartei. În ceea ce privește punctul 24, pentru comisie nu este clar atunci când vorbim despre directiva cu privire la serviciile de bază, dacă ne referim la, dacă documentul se referă la servicii de interes general, pentru că, în acest caz, Comisia este de părere că Uniunea Europeană ia în considerare specificitățile necesare și nu există necesarul unei legislație, legislații la nivel european pentru astfel de servicii de interes general. Pe de altă parte, nu excludem că ar putea fi necesare unele adaptări ale legislației actuale în viitorul apropiat. Și încă o clarificare în ceea ce privește dreptul la uh, un venit uh, de bază. Uh, suntem în uh, procesul unei consultări am primit răspunsuri de la uh, statele, state membre care susțin că un venit minim ține de competența statelor membre și că nu este adecvat o legislație la nivel european. De aceea Comisia nu a luat în considerare propunerea unei directive cadru pentru venituri minime și a, există aceeași poziție cu privire la uh, un venit de bază. Practic, uh, aceeași uh, situație se aplică. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru abordare uh, și pentru aspectele menționate în raport. Vă mulțumesc! Tak, ok, do, lämnar jag... Vă mulțumim! Cu aceasta dau cuvântul uh, doamnei raportor pentru a trage concluziile. Aș dori să vă amintesc că mai avem două puncte pe ordinea de zi astăzi. Doamna Pitikainen, vă rog. Mulțumesc. Voi încerca să fiu succintă. Voi începe prin a mulțumi colegilor și comisiei pentru comentarii. Sunt convinsă că întreg raportul va beneficia de pe urma acestora. Mi s-au adresat patru întrebări în mod direct. În primul rând, în ceea ce privește articolul 5 și în ceea ce privește directiva antidiscriminare și uh, mă voi interesa să văd dacă alte directive pot fi utilizate în acest context. Apoi, în ceea ce privește venitul de bază, da, se, pot, uh, se poate face referirea la, la uh, venitul minim. Însă orice formulare vom utiliza va trebui să fie o referire care să fie în mod concret uh, o referire practic la nivelul național putem să ne referim și la serviciile de interes general, s-ar putea să nu fie o formulare foarte bună, pentru că s-ar putea referi și la alte servicii cruciale pentru vârstnici, care sunt în afara uh, mm, domeniului de aplicare a serviciilor sociale, cum e vorba de, cum ar fi, de exemplu, transportul. Vă mulțumesc în plus pentru comentariile dumneavoastră referitoare la aliniatul 11. Cred că aici avem o formulare nefericită și trebuie să fim prudenți. Eu am încercat să fac referire la următorul fapt. Femeile care lucrează deja nu trebuie să aibă mai mult, uh, o povară mai mare de lucru. Dar femeile care nu au șansa să lucreze cu normă special, cu normă parțială sau care au grijă de vârstnici uh, sau de copii și nu pot um, avea un loc de muncă cu normă parțială, ar putea să își um, părăsească locul de muncă, fapt care le va periclita și pensia, le va afecta pensia. Dar acest aspect va trebui să-l discutăm împreună și să fim uh, foarte prudenți. Uh, la formulare, așadar vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Același lucru se aplică și concediului plătit. Cred, sper că împreună cu raportorii din Umbra vom putea continua discuția cu privire la pensii, pentru că nu este foarte clar dacă este un sistem bun să includem orele sau zilele lucrate acasă în sistemul de pensii, pentru că uh, acest lucru în viața reală ar uh, face ca femeile să fie excluse din piața locurilor de muncă. Ele oricum au un câștig mai mic decât soții lor de cele mai multe ori. Așadar, dacă am avea un sistem de calcul diferit, uh, dacă am calcula orele sau anii de lucru în mod diferit, ar putea să existe probleme. Eu nu sunt specialist aici, deci poate am putea să obținem unele opinii în acest domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Calendarul. 21 iunie, termenul pentru amendamente și Votăm în comisie pe 14 iulie, sper. Mulțumesc, doamnei raportor. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de femeile aflate în condiții precare de muncă. Are cuvântul doamna Thompson pentru a ne face o introducere în acest subiect. mulțumesc, doamnă președinte. În ultimii ani uh, am văzut că din ce în ce mai multe femei se află în condiții precare de muncă. Există o serie întreagă de uh, astfel de situații care sunt invizibile pe piața locurilor de muncă muncile domestice, muncile cu normă parțială în domeniul hotelier, în domeniul îngrijirii persoanelor. Și, iată, sunt domenii în care majoritatea uh, lucrătorilor sunt femei. Efectele negative ale formelor nestandardizate de muncă au un impact foarte puternic asupra uh, femeilor. Munca în condiții precare nu este numai o cauză a uh, diferenței dintre salariilor bărbaților și femeilor, ci și o, un obstacol în calea dezvoltării femeilor, în plus creează, duce la sărăcie în familii cu un singur venit. De aceea trebuie să identificăm caracteristicile uh, condițiilor precare de muncă în ă, strategia pentru egalitatea de gen. Este este necesar, este uh, important să eliminăm uh, diferențele, uh, de exemplu, prin promovarea uh, locurilor de muncă ce solicită competențe specifice femeilor. Trebuie să avem o strategie pentru locurile de muncă ocupate în mod tipic de femei, pentru că prea des conceptul de flexicuritate a fost mai degrabă uh, o chestiune de flexibilitate și nu a fost uh, dublat de o siguranță a locului de muncă. Trebuie să fie luate măsuri, cum ar fi standarde sociale obligatorii minime pentru angajatori, uh, și asigurarea tuturor angajaților acces egal la servicii sociale, inclusiv concedii de maternitate, îngrijiri de sănătate și pensii, indiferent de condițiile de angajare. Unele dintre cele mai precare locuri de muncă sunt ocupate de către femei din state mai uh, sărace care vin în Europa sau în alt stat membru și lucrează uh, uneori chiar în ilegalitate. Aceste femei de multe ori sunt abuzate, uh, suferă de pe urma violenței, abuzului sexual sau nu sunt plătite pur și simplu pentru munca pe care o depun. Cele care nu și-au declarat munca uh, se tem să se adreseze autorităților în cazuri de astfel de abuz pentru că ar fi repatriate. De aceea solicităm statelor membre să regularizeze locurile de muncă și să ofere imunitate uh, angajat, angajaților care raportează munca ilegală și să încurajăm acțiuni împotriva angajatorilor. Aceste aspecte au fost menționate în nenumărate rezoluții ale Parlamentului, în contexte diferite. Însă situația femeilor aflate în astfel de condiții, în astfel de situații, nu a fost discutată în totalitatea sa. Vă mulțumesc. Trebuie să acționăm. Sen, do lämna ordet till fru sen. Varsågod. Vă mulțumesc. Doamna Cornelissen. Mulțumesc. Și acesta este un uh, raport excelent. În general, suntem o comisie extraordinară. Cred că este un raport important care se referă la unele aspecte fundamentale. În principiu, este vorba de paradoxul uh, că contractele atipice au devenit uh, mai degrabă tipice. tot ce este altceva decât o slujbă cu normă întreagă standard este uh, ceva atipic. Și acest lucru trebuie să se schimbe. Pentru că acest tip de uh, contract de deosebit invită condițiile uh, precare să se instaleze pentru că, practic, ajută angajatorii să nu oferă un contract cu condiții decente. Este foarte important ca angajații să se poată bucura de aceeași flexibilitate la locul lor de muncă, în orarul lor de muncă, pentru a putea să um, concilieze aceste um, obligații cu cele de îngrijire, de exemplu. Pe de altă parte, um, munca cu normă parțială este de multe ori utilizată pentru a se abuza de lucrători, mai ales de femei. Și în raport sunt enumerate o serie întreagă de probleme ce țin de um, condițiile precare de muncă. Contractele atipice pot fi bune, dar uneori duc la probleme. Cred că trebuie să, um, le abor să abordăm uh, situația cu îndrăzneală. Punctul 4 mi se pare foarte important. Um, legislația Uniunii Europene trebuie să fie legislația muncii în Uniunea Europeană trebuie să fie modificată pentru a se remedia aceste situații. Am să vă rog mâine să votați pentru um, acordarea unei dimensiuni de gen foarte puternice uh, liniilor directoare cu privire la ocuparea forței de muncă. În plus, trebuie să vedem care sunt mecanismele care fac ca munca precare, precare să devină uh, atractivă, cum ar fi uh, impozitele și taxele foarte mari impuse uh, pentru un loc de muncă um, standarde, de exemplu, uh, politici de imigrație foarte, foarte stricte, care pot încuraja munca ilegală, de exemplu. Există așadar o serie de cauze pe care trebuie să le menționăm uh, și cauze care nu pot fi îndepărtate numai prin modificarea legislației privind contractele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cornelisă, doamna Meisler acum și ceilalți trei colegi care au fost uh, patru acum, incluși pe lista de vorbitori. După cum am spus, nu uitați că mai este un punct pe ordinea de zi, așa că vă rog să fiți cât se poate de conciși. Mulțumesc, doamnă Svensson. În primul rând, aș dori în numele grupului meu, ALDE, să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Cred că este un raport bun și cred că este important să abordăm acest aspect. Femeile aflate în condiții precare de muncă, pentru că este o problemă de facto și este o problemă chiar și în statele în care majorității oamenilor le merge bine. Uh, în Germania spunem uh, sărăcia are uh, genul feminin și este ceva ce putem să observăm în uh, statele membre, chiar și în Germania, și mai ales în perioade de criză se, se vede acest, se poate observa acest fenomen și nu este voie să se întâmple asta. Așadar, trebuie să abordăm uh, subiectul. Apoi, putem spune că sunt uh, afectate femeile din toate categoriile de vârstă și acest lucru este foarte bine preluate în acest raport. Și cred că raportul se potrivește foarte bine uh, cu raportul antecedent, uh, și anume femeile care îmbătrânesc și acestea sunt mai puternic afectate de sărăcie decât bărbați. Cred că aceste rapoarte sunt strâns legate. Și în raportul cu privire la diferența de salarizare între bărbați și femei am abordat acest aspect. Iar Condițiile precare de muncă, precum și criza, pot să înrăutățească, practic, situația acestor femei. munca parțială, de exemplu, sau condițiile precare de muncă pot duce la um, um, o situație, um, la întreruperea muncii în cazul în care o femeie dorește să aibă grijă de o persoană uh, apropiată. Apoi, decalificarea este un fenomen foarte bine descris. Prin șomaj se poate ajunge în situația în care o femeie, chiar dacă a avut uh, o formare foarte bună, uh, nu mai poate să rămână pe piața locurilor de muncă uh, pentru că și-a pierdut din calificare și atunci își pierde practic din competențe dacă acceptă un loc de muncă uh, Uh, inferior. Știu că știm că în viitor avem nevoie de o strategie pentru femei și mai ales pentru femei care sunt bine calificate. La articolul 4 aș mai introduce ceva, voi, face, voi depune un amendament, astfel încât să se includă și accesul la educație femeile în situații de muncă precare trebuie să aibă acces la educație și la formare. Trebuie să aibă acces la formare profesională continuă pentru a-și putea păstra competențele, pentru a nu și le pierde și pentru a avea mai târziu un loc de muncă poate chiar mai bun. Nu în ultimul rând, ar dori să menționez uh, această abordare a flexicurity, a flexi securității um, este o abordare prevăzută în tratatul de la Lisabona și care este importantă. Flexibilitatea este necesară și pentru femei și pentru bărbați și nu întotdeauna este uh, negativă, poate să aibă și efecte pozitive. Însă, e drept, flexicuritatea nu conține numai flexii, ci și securitatea. Deci și aceasta trebuie să fie asigurată. Dar o mai mare flexibilitate nu trebuie să ducă la lipsa securității. Deci trebuie să vedem cum putem proteja femeile de acest pericol. Mă bucur de asemenea că ați menționat anumite grupe sociale, um, cum ar fi Um, lucrătoarele oper care um, trebuie să fie participante la un schimb cultural, nu victimele, victime ale abuzurilor pe piața locurilor de muncă. Uh, așadar, uh, nu putem să, să supunem femeilor unui tip dublu de discriminare, odată pentru că sunt femei și pe de altă parte pentru că sunt străine sau pentru că nu sunt foarte calificate. Așadar, este foarte important acest raport și este foarte important să ne gândim cum putem obține unele schimbări. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zaborska, acum. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. Aș dori să exprim mulțumirile pentru doamna Thompson în numele EPP-ului. a acoperit uh, toate problemele într-un mod foarte cuprinzător. Raportul său a fost prezentat în uh, comisia noastră în momentul în care Uniunea Europeană își pregătește viitorul prin intermediul strategiei 2020. Astfel încât, până la sfârșitul acestui an, se așteaptă să facem o evaluare a strategiei de la Lisabona. Părerea mea este că această evaluare nu va fi una foarte pozitivă și ar trebui să învățăm din greșeli, în special în acele domenii în care strategia de la Lisabona a eșuat. Vorbim despre condiții precare de muncă pentru femei. Acest fenomen este tot mai des întâlnit și în cazul bărbaților. Ce este clasa de mijloc dacă nu cei care sunt mai vulnerabili? Uh, adică cei mai săraci, între ghilimele, din populație. Dacă vorbim despre contractele pe termen scurt, trebuie să facem distinția între cele voluntare și cele care sunt impuse ca atare acestea din urmă pot apărea ca rezultat al situației economice și financiare a companiilor. Deci aceste contracte pe termen scurt nu sunt neapărat un mod negativ de ocupare a forței de muncă, după cum s-a văzut în trecutul foarte recent. Când vorbim despre aceste contracte cu timp de muncă parțial, uh, vă, ne gândim că aceste oportunități ar trebui acordate femeilor, astfel încât ele să devină mai disponibile pentru alte activități, cum ar fi îngrijirea copiilor. Prin urmare, în ceea ce privește contractele pe, cu normă de muncă parțială, eu m-aș concentra mai degrabă pe aspectele materiale. Ce este pregătită societatea să acorde femeilor uh, angajate cu normă de muncă parțială? fiindcă, mai ales în ultimul timp, ne-am confruntat cu o situație de sărăcie latentă în această zonă. Un alt aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare este mobilitatea. Cu 10 ani în urmă, de pildă, că să călătorești pentru a putea lucra în altă parte era un privilegiu rezervat uh, celor care lucrau în domeniul executiv, celor care câștigau mai mult. Dar acum se pare că uh, chiar și locuri de muncă mai puțin importante necesită uh, deplasări. Și atunci vorbim și despre armonizarea vieții profesionale cu viața de familie. Dați-mi voie să vă întreb, ne dorim oare ca bărbații și femeile să se obișnuiască tot mai mult cu cerințele pieței? Sau am dori mai degrabă să vedem că condițiile de piață îi servesc pe oameni? astfel încât activitățile economice să se concentreze mai mult pe nevoile femeilor. Așadar, în această privință, o femeie este mai vulnerabilă decât un bărbat și, prin urmare, femeile sunt forțate, oarecum, într-o situație dictată de condițiile de piață. particip la activitățile Parlamentului European de șapte ani deja și, dacă îmi permiteți, vedem aici dimineața că personalul angajat devine tot mai predominant masculin. Sunt tot mai mulți bărbați, în special emigranți, care fac genul acesta de activități. Acesta este un exemplu al deteriorării situației femeilor și totodată a familiei, familiilor familiilor care depind de locuri de muncă de categorie medie sau nu la fel de bine plătite. Prin urmare, atunci când vorbim de munca nedeclarată și de munca femeilor ca mijloc de ajutor pentru familii, aș dori să subliniez faptul că procedurile pe termen lung, cu numeroase obstacole și adesea proceduri foarte costisitoare și foarte complexe, este motivul pentru care aceste femei care lucrează ca ajutoare în casă nu își declară activitatea. Ele nu sunt oficiate, angajate oficial și acest lucru este în dezavantajul lor. Aș dori să mulțumesc raportoarei. Vor exista câteva amendamente minore din partea noastră, dar cred că putem ajunge la o concluzie pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nicolai! Mulțumesc și eu, doamnă președintă. Și acest raport se înscrie în același context. Eu cred că ar fi putut foarte bine fi un raport global cu toate chestiunile care vizează provocările legate de uh, schimbările demografice și solidaritatea. Aș avea câteva observații uh, cu privire la raport pe care subliniez că îl uh, apreciez. Uh, cred că ar fi trebuit să se insiste în acest raport și pe componenta de criminalizare a unor uh, activități care Uh, în momentul de față sunt tolerate sau acceptate ca de societate, dar ele, uh, și mă refer în primul rând la munca forțată și nu mai descriu contextul în care ea se realizează, ele sunt o formă de sclavie modernă care este tolerată și acceptată și în sine creează o diferențiere, o discriminare de uh, gen care riscă să fie perpetuată printr-un mental colectiv de acceptare și care este foarte periculoasă pentru condiția și statutul uh, femeii uh, două chestiuni care țin de lucrătorii domestici cred că ar fi trebuit să se insiste în raport asupra acestei categorii pentru că aici în marea majoritate ă, sunt persoane lipsite de orice formă de protecție socială marea majoritate lucrează în afara unor contracte legale în ă, funcție de legislațiile statelor membre sunt supuse unor condiții umilitoare și cred că ă, trebuie să încurajăm statele membre să nu tolereze acest tip de activitate care de asemenea poate constitui o formă de muncă forțată și în al treilea rând și a treia observație vizează femeile migrante fluxurile migratoare sunt din ce în ce mai accentuate în vederea găsirii unui loc de muncă sunt accentuate și de uh, curenta situație a crizei economice dar uh, sunt situații în care riscă să se transforme dintr un flux uh, migrator pentru a găsi un loc de muncă într o chestiune care ține de trafic de persoane uh, pentru a utiliza a acumula în piața muncii și în special a muncii la negru. trebuie evitată această situație s a creat deja un trend ca femei din țări uh, membre în care nu au posibilitatea să lucreze să fie traficate în vederea realizării unor munci precare mai ales în, într o piață neagră și cred că statele membre trebuie să ia Uh, o măsură în acest sens. și tot cu privire la acest aspect cred că v aș sugera ca uh, statelor, să cerem statelor membre să desfășoare politici menite să descurajeze această migrație a femeilor singure în vederea găsirii unui loc de muncă pentru că uh, consecințele colaterale ale acestui fenomen se duc în, uh, uh într o formă de alienare a viitoarei generații. sunt state membre în care uh, familiile familiile din mamele și au părăsit copiii din rațiuni sociale iar uh, cel puțin în ultimii doi ani rata sinuciderilor în uh, rândul minorilor uh, este accentuată. deci este un fenomen generat de sărăcie dar care trebuie descurajat mai ales în ceea ce privește femeile care au în îngrijire un copil. Morin, Doamna Moron, domnul președinte, voi fi foarte scurtă. Vreau doar să o rog pe raportoare să ne lămurească cu privire la punctul 5. În fran traducerea franceză se vorbește despre nevoia de sindicalizare a femeilor. Această sindicalizare este un drept, nu este o obligație. Și prin urmare, nu știu dacă traducerea respectă ideea inițială, dar nu ar trebui mai bine să vorbim despre interesul de dezvoltare a unui dialog social cu femeile, pentru că este într-adevăr un lucru posibil și chiar de dorit. Însă, astfel cum textul este formulat în prezent, uh, se înțelege că sindicalizarea ar fi obligatorie, ceea ce nu este cazul în, cel, în toate cele 27 de state membre și, prin urmare, se uh, trebuie revăzută și ultima teză din punctul 5, după părerea mea. Dar uh, trebuie să ascultăm părerea raportoarei. Mulțumesc. Înainte să ascultăm uh, comentariile comisiei, vă rog să luați cuvântul. Obrigada, senhora Presidente. Também quero agradecer à nossa relatora. Doamna Figureida, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportoare pentru activitatea ei. Este un subiect foarte important, într-adevăr. Dați-mi voie să vă reamintesc că anul trecut eu am fost printre cei care s-au angajat la un uh, proiect pilot pentru acordarea de stimulente uh, de a transforma munca în condiții precare în uh, muncă mai, în condiții mai bune și cred că a fost foarte important uh, ar fi foarte important ca Comisia să ne spună ce s-a realizat în acest sens. pentru că aceste condiții precare de muncă, vedem că de fapt ele continuă să crească. Statisticile arată că aproximativ 75% din noile locuri de muncă sunt în condiții precare. Iar în cazul femeilor, există state în care acest uh, procent ajunge la 90%. Majoritatea activităților create, posturilor create pentru femei sunt în condiții precare. Sunt tot mai multe agenții care încurajează acest gen de muncă, iar legislația în acest domeniu a înrăutățit lucrurile. În statul meu, cel puțin, așa s-a întâmplat. La punctul 4, colega noastră atrage atenția asupra faptului că diversele directive care, după părerea mea, nu prezintă situația așa cum trebuie. Ele există totuși, însă aceste agenții temporare de ocupare a forței de muncă ar trebui analizate mai îndeaproape. Însă mai există o problemă care a fost menționată și în trecut, dar o să o reamintesc pentru că este foarte importantă, mai ales în țara de unde vin eu. legislația pentru protecția drepturilor uh, femeilor, în special drepturile în caz de maternitate, este subminată de dorința de a spori salariile categoriei sărace. 450 de euro pe lună este salariul minim în cazul sărăcie, persoanelor sărace. Și să trăiești din asta dintr-o lună, după ce ai, salariul a fost impozitat, este imposibil să și trăiești, să și întreții o familie. Este imposibil. Deci drepturile femeilor sunt subminate de acest lucru și un număr foarte mare de femei este afectat. Iar pentru ca ele să rămână în câmpul muncii trebuie să renunțe la această primă pe care o câștigă în timpul concediului de maternitate. Iar uh, nu, ele nu primesc uh, ajut, nici măcar un ajutor minim când vine vorba de îngrijiri medicale sau așa mai departe. Și trebuie să luăm poziție în acest sens. Dacă vedem ce se întâmplă în practică, vedeți, v-am dat exemplul Portugaliei, vedem că nu ajutăm deloc drepturile femeilor. Mulțumesc, Comisia are cuvântul. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc uh, cu privire la acest proiect de raport foarte important și foarte interesant. Criza actuală este diferită de cele anterioare prin severitatea și impactul său. Există dovezi că impactul este tot mai mare asupra ocupării forței de muncă în rândul femeilor, mai mult decât în recesiunile anterioare. Într-adevăr, s-a văzut că impactul cel mai mare a fost similar totuși asupra femeilor și bărbaților. Uh, este, uh, femeile sunt, uh, lucrează mai des, uh, ore mai puține, sunt plătite mai puțin, riscă, lucru care riscă să aibă un impact negativ asupra lor și care duce la inegalități și mai mari. Comisia este conștientă de aceste fapte care au fost subliniate în ultimul raport anual privind egalitatea de gen. În acest raport, Comisia a subliniat faptul că egalitatea de gen este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene de coeziune economică și socială și că participarea femeilor la piața muncii nu doar contribuie la independența lor economică, ci este și cea mai bună asigurare pentru, împotriva sărăciei și excluderii sociale. În 5 martie, Comisia adopta Carta Femeilor, după cum bine știți. Este un angajament politic din partea sa care va fi transpus într-o nouă strategie pentru egalitate între femei și bărbați, strategie ce urmează să fie implementată în următorii 5 ani. Una dintre cele cinci priorități ale cartei este econ- independența economică, nu poate exista egalitate între femei și bărbați dacă nu există egalitate în independența economică. Prin urmare, trebuie să le asigurăm acestora um, accesul la piața, piața muncii și uh, trebuie să fim atenți la grupurile discriminate, cum ar fi femeile migrante. De asemenea, să îmbunătățim calitatea locurilor de muncă ocupate de femei, pentru că ele sunt uh, reprezentate mai ales în uh, ocupații mai puțin uh, bine plătite și în condiții mai precare. O altă prioritate importantă menționată în raport se referă la nevoia de plată egală pentru muncă egală o altă prioritate și a cartei. Într-adevăr, femeile se confruntă cu multe inegalități pe piața de muncă, iar consecința este acest decalaj uh, de gen, care, conform ultimelor cifre Eurostat, publicate recent este de 17,8%. Comisia va face uz de toate instrumentele disponibile, legislative sau nu, pentru a aborda această problemă. Vom discuta cu partenerii sociali posibilitatea de a îmbunătăți cadrul uh, legal european pentru plată egală. O altă acțiune importantă în acest sens este campania de informare lansată în 2009 care continuă și în acest an. Este importantă și această campanie pentru că principalul său obiectiv este conștientizarea în rândul uh, lucrătoarelor de gen feminin Totodată, Comisia va încheta posibilitatea de a îmbunătăți legislația cu privire la alte uh, forme de concediu pe, uh, pentru scopuri uh, familiale, cum s-a făcut cu concediul maternal sau de creștere a copilului și totodată pentru a răspunde la unul din ultimele puncte ale proiectului de raport, uh, Experții Comisiei vor prezenta la sfârșitul anului o analiză privind condițiile precare de muncă axată pe aspecte de gen. Vă mulțumesc pentru atenție. Eh, tack. Eh, någon avslutande kommentar, fru Mulțumesc. Câteva uh, observații de încheiere, doamna Thompson. Știu că trebuie, sunteți conștientă de faptul că trebuie să fiți scurtă. Uh, Într-adevăr, voi fi scurtă. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile aduse la raport. O să răspund câte, la câteva dintre întrebările exprimate. Doamna Saborska a spus sau a întrebat ce va acorda societatea uh, angajatelor cu normă parțială și dacă ești angajat cu normă parțială voluntară, atunci trebuie, este clar că nu poți să, îți, să te întreții în totalitate. Asta pentru că ești angajată și prestezi anumite servicii pentru bărbatul care pă, uh, suportă celelalte cheltuieli. Vedem în prezent în Europa creșterea numărului de divorțuri dar unele își asumă riscul totuși și spun, bun, lucrez cu normă parțială, fac și curățenie în casă, iar bărbatul aduce banii. Însă, bărbatul se duce la lucru și la locul de muncă, unde lucrează adesea foarte mult, pentru că acasă este soția, găsește o colegă de sex feminin. Ea lucrează și ea mult, își plătește impozitele, la fel ca și bărbatul, și când merge acasă, ea trebuie să facă și toate activitățile casnice. Și atunci banii uh, impozitați de la ea ar trebui transferați femeii care lucrează cu normă parțială, pentru ca ea să poată lucra și mai mult pentru acel bărbat și să fie egali pe piața muncii, pentru că ea nu poate face acasă tot ceea ce face și uh, angajata de sex feminin. Deci eu vreau să susțin uh, angajatele cu normă parțială care fac acest lucru voluntar. Foarte scurt, foarte pe scurt, sigur că nu sunt în uh, favoarea sindicalizării obligatorii. La noi există o tradiție a dialogului social și la acest lucru mă refeream. În ceea ce privește munca forțată, acesta nu este un raport despre munca forțată, ea ar trebui poate inclusă mai degrabă în raportul privind traficul cu ființe umane, pentru că nu mi se pare relevant aici în piața franceză a muncii, gradul de sindicalizare este foarte redus, dar există mijloacele de dialog social, în timp ce în țările scandinave dialogul se realizează prin intermediul uh, sindicatelor. O să corectez acest lucru ca să nu fie neînțelegeri. Mulțumesc, nu vă mai răpesc mai mult timp. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 iunie. Votul în cadrul comisiei va avea loc la sfârșitul lui septembrie. Avem foarte puțin timp rămas pentru ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre un aviz. Raport, raportul Edith Bauer Uh, provocările demografice și solidaritatea între generații. Dau direct cuvântul doamnei Bauer, care este raportor pentru aviz. Azt hiszem, hogy én nagyon rövid lehetek. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că pot fi foarte subcintă pentru că am avut deja o dezbatere în această după amiază despre uh, miezul acestei probleme în cadrul discuțiilor pe marginea raportului doamnei Sirpa Pitikainen care se ocupă de lucruri similare, de probleme similare. Este o, un aviz care a fost pregătit uh, împreună cu raportul uh, domnului uh, Thomas Mann și Comisia pentru Ocuparea Forței Muncă se ocupă de, e Comisia de Fond. Aici, evident că accentul este pe uh, anumite tensiuni care pot exista între generații din cauza provocărilor demografice. Trebuie să ne uităm uh, și să înțelegem faptul că probabil în viitor uh, resursele disponibile nu vor face decât să se diminueze. Și miezul problemei este că solidaritatea între uh, generații e un lucru de care vom avea nevoie din ce în ce mai mult, pentru că generațiile au nevoie una de cealaltă Uh, cred că este o chestiune foarte serioasă. Este evident că există uh, diverse probleme, că problemele diferă de la o generație la alta, dar și tinerii și bătrânii se confruntă cu o situație uh, similară și Uniunea Europeană vrea să crească gradul de angajare a, în următorii 10 ani, fără să se facă eforturi și investiții serioase în uh, nevoia, în reconcilierea, în uh, echilibrul uh, dintre viața de familie și viața profesională. Fără uh, a face acest lucru, nu putem să ne imaginăm cum se vor putea uh, reduce tensiunile între generații. Așa cum spuneam, miza este foarte mare și vorbim despre discriminare împotriva femeilor. Cu toții am uh, experimentat asta. Eu aș vrea să subliniez un lucru care are legătură cu raportul Pitikainen, și anume că există un potențial uriaș care nu este folosit, pentru că noi știm că învățarea pe durata întregii vieți este un lucru care n-ar trebui să se termine la vârsta de 40 de ani. Accesul la aceste programe ar trebui dat și persoanelor care au mai mult de 40 de ani. Ele n-ar fi, trebui să fie excluse. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Doamna Cornelisen Uh, câteva comentarii. Vreau să faceți comentarii cât mai uh, scurte ca să putem uh, da cuvântul și comisiei. Sunt complet de acord că am vorbit deja despre această chestiune la raportul Pitikainen și se uh, suprapun multe lucruri din cele două rapoarte. Cred că, de asemenea, ar trebui să încercăm să Uh, punem aceste chestiuni și în raportul uh, MAN. Uh, și eu sunt raportor din umbră la Comisia pentru Ocupare pe acest raport, pe raportul MAN, așadar. Este foarte, foarte corect din punct de vedere al problemelor de gen și trebuie să facem eforturi pentru ca aceste probleme de gen să fie cât mai bine subliniate, pentru ca și Comisia de Ocupare să ia notă de ele. Doamna Costa, spune președinta, foarte scurt, vă rog. Împărtășesc preocuparea colegei Bauer, care dorește să introducă o perspectivă de gen în raportul Thomas Mann și cred că este corect să subliniem și acest aspect legat de persoanele, de femeile în vârstă, iar uh, la fel de importantă mi se pare problema învățării de-a lungul întregii vieți. În al doilea rând, uh, cred că ar trebui introdus aici și poate o să facem, uh, câteva lucruri legate de dubla responsabilitate pe care o au femeile atât profesional cât și familial și asta uh, are legătură direct cu raportul dintre generații și cu disfuncționalitățile care pot apărea. De asemenea, cred că ar trebui să facem mențiuni concrete în legătură cu politici uh, care să, mai ales politici fiscale, de exemplu, care să uh, poată ajuta la o solidaritate între generații și măsuri care să creeze condiții uh, pentru un echilibru al sistemelor de asistență socială și protecție socială. Președintele, mulțumesc, doamna Nora. Uh, foarte scurt, foarte pe scurt, doamnă președinte, munca făcută de doamna Bauer este foarte interesantă. Există uh, însă o problemă care nu este deloc abordată și anume aceea că astăzi generațiile bunicilor au o poziție nouă uh, față de nepoților. Deci există relații intergeneraționale noi între, între generații. Deci nu trebuie doar să ne uităm uh, la problema solidarității intergeneraționale din, doar din punct de vedere al uh, relației cu, uh, cu, cu copiii, ci și cu nepoții. Și toate studiile sociologice de astăzi arată că legăturile dintre bunici și nepoți s-au schimbat considerabil și că solidaritatea esențială aici se manifestă la acest nivel. Uh, dacă doamna Bauer este de acord, poate la un moment dat am putea integra această idee pentru că este o mare schimbare în societate și are legătură cu evoluția familiei moderne. Da, acum cuvântul reprezentantului Comisiei, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Uh, Aș vrea să mă refer la Planul European pentru anul 2012 și promovarea solidarității între generații este cea mai recentă titulatură care a fost dată acestei inițiative și care a primit susținerea cabinetului uh, comisarului de resort, va intra în uh, consultarea în interservicii. Nu suntem încă siguri dacă acesta va fi numele final al inițiativei, dar va conține cu siguranță elemente de solidaritate intergenerațională. Câteva comentarii față de proiectul de aviz. Începește punctul 25 Alianța Europeană pentru Familii. Formularea proven good practice ar putea să fie oarecum limitatorie pentru că se implică existența unei direcții generale în care ar trebui să meargă politica familială și că unele practici pot uh, duce la această direcție, altele nu. Cum s-a discutat astăzi, s-a văzut că acest lucru depinde însă foarte mult de statele membre și de asemenea competențele uh, privind politicile familiale sunt de asemenea la nivelul statelor, așadar cred de asemenea că problema muncii cu timp parțial, angajării cu timp parțial e foarte diferită de la o țară la alta. În unele țări e foarte important pentru femei să-și uh, revină cât mai repede pe piața muncii și nu să fie îngrijitoare la domiciliu cu program complet. Alte țări încurajează angajarea cu normă întreagă, altele cu normă parțială Alte țări promovează angajarea cu normă parțială mai mult pentru bărbați decât pentru femei și așa mai departe. Deci asta, evident, în funcție de scopurile pe care ți le stabilești uh, și poate că ar fi atunci mai bine să se vorbească despre un schimb de experiențe în cadrul Alianței pentru Solidaritate. Apoi, la punctul 26, s-ar putea eventual face o mențiune în legătură cu uh, angajații la distanță și cu nevoia de a realiza un echilibru între muncă și viața de familie, asta este din ce în ce mai important uh, atâta timp cât din ce în ce mai mult timp este pierdut cu transportul de la și înspre locul de muncă și munca la domiciliu uh, poate fi combinată eventual cu îngrijirea copiilor, care sigur nu este cea mai fericită soluție, dar măcar poți, uh, mai, poți economisi uh, timpul de navetă. Așadar, uh, este o variantă care merită explorată. S-a spus de asemenea că multe legături cu inițiativa au fost discutate înainte. Aș vrea să menționez câteva dintre ele. O idee interesantă care cred că ar putea fi de asemenea introdusă în acest, report, în acest raport a fost uh, propusă de uh, doamna Paliadeli și anume implicarea uh, femeilor în instituțiile de instituțiile pentru vârstnici și apoi o altă chestiune legată de doamna Norica Nicolae, ridicată de doamna Norica Nicolae în ce privește migrația femeilor în uh, Uniunea Europeană și situația copiilor abandonați de părinții care s-au dus să lucreze în alte uh, state membre. Cred că asta e tot. Vă mulțumesc foarte mult. Fru Bauer, en väldigt, väldigt kort slutkommentar. Mulțumesc, doamna Bauer. Vă rog foarte scurt uh, concluzii, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Mi se pare că deja am depășit timpul și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au făcut comentarii. O remarcă foarte scurtă. În uh, timpul uh, discuțiilor, Elizabeth, o ascultam pe Elizabeth și mi-am adus aminte de legislația din Ungaria, concediul parental este disponibil și pentru bunici. Deci se poate da concediu parental și bunicilor. Uh, deci poate că asta ar fi o idee bună de urmat și am putea considera un exemplu de bune practici care de asemenea ar putea să ajute. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc doamna Bauer, mulțumesc uh,